So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Dragi colegi, am să vă rog să vă ocupați locurile. Vom începe lucrările. Thank you. Gut, Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich unsere Ausschuss. Aș dori să deschid reuniunea comitetului nostru de astăzi. Să ne îndreptăm atenția asupra punctului 1. Ați primit un exemplar al proiectului de ordine de zi, punctul 8, un amendament uh, Uh, votul pentru Tunisia va fi amânat și uh, punctul 10 și anume o întrebare privind acordul de parteneriat economic între Statele Unite și Africa. Nu vom discuta acest punct, ci doar vom vota. Aveți obiecțiuni în ceea ce privește aceste două amendamente? Dacă nu, ordinea de zi, așa cum a fost ea modificată, se aprobă și trecem așadar la punctul 2, procesul verbal așa cum se întâmplă dacă nu există amendamente la procesul verbal. Amendamentele vor fi trimise la sfârșitul reuniunii și se va aproba. Trecem la punctul 3, uh, informații din partea președin, președintelui. Cunoașteți uh, informațiile care uh, vor fi uh, transmise uh, uh webstream. Și veți afla ultimele noutăți. Există cam 300 de uh, Uh, modificări, am verificat cifrele. Dacă vă uitați la cifre, vă poate ajuta secretariatul și deja am ajuns la punctul 4. Deci am început astăzi un pic mai târziu, mai devreme, scuze. Mă bucur că e alături de noi doamna comisar, doamna Malmström, bine ați venit. <clears throat> Tocmai ați uh, venit de la Davos, unde tocmai s-a discutat uh, acordul de la Nairobi din 15 până pe 18-19 decembrie am fost cu toții la Nairobi împreună și deși condițiile inițiale nu arătau prea bine, până la urmă am reușit să încheiem un acord vorba de interzicerea subvențiilor în agricultură, și încă câteva uh, avantaje obținute pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Un proces uh, pozitiv pe ansamblu, astfel încât cei care au susținut că Organizația Mondială a Comerțului ar fi murit deja, au văzut că nu e așa și cred că sunt lucruri uh, bune. N-aș vrea însă să dau eu un raport despre aceste negocieri, ci dau cuvântul doamnei comisar. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, la mulți ani, bună ziua tuturor. Ne-am întâlnit chiar în această sală înainte de Crăciun și mesajul era destul de trist. Nu știam dacă vom obține ceva după Nairobi <clears throat> și în primele două zile de acolo multe incertitudini, multe probleme, mulți uh, spuneau că deja se adună vulturii asupra cadavrului OMC. Dar cu toate acestea și cu toată procedura caotică de negociere s-a ajuns la un uh, punct de turnură și am reușit să ne punem de acord pe un uh, text OMC-ul trăiește, își face treaba foarte bine și pentru prima dată în 20 de ani au reușit să încheie un acord în domeniul agricol. E un lucru bun și pentru Uniunea Europeană, dar și pentru membrii cei mai slabi ai OMC, care și-au văzut uh, rezolvate unele din cererile cele mai vechi. Și asta pentru prima dată. Dați-mi voi așadar să vă spun pe scurt ce am convenit <clears throat> și apoi să vă spun câte ceva și despre Davos. Competitivitatea la export pe agricultură, un uh, punct important. Știm că pentru noi agricultura e o prioritate. Întotdeauna am dorit să apărăm aceste interese în acorduri bilaterale și multilaterale, deci prioritatea noastră, așa cum am spus în decembrie, era să avem un text uh, echilibrat, nu doar să eliminăm subvențiile la export, acesta era riscul, ci și să introducem disciplină pe celelalte măsuri care distorsionau concurența. Industria noastră suferă de un uh, efect imediat de subvențiile <clears throat> altor state, în special statelor vecine, deci această declarație va reprezenta încheierea sistemului actual și crearea unui sistem nou. Toate acestea toate aceste elemente vor duce la un uh, mult mai bun nivel egal pentru toți jucătorii. În declarație am convenit să reîncepem discuțiile, încercăm să căutăm o soluție era vorba de programele de stocuri de, elemente, de alimente, scuze, este important să arătăm că putem aduce rezultate, că OMC este o arenă pentru înțelegeri internaționale când vine vorba de comerț. Am uh, adus alături de noi uh, doi noi membri, Afganistan și Liberia, și ne bucurăm că am putut avea acești noi membri. Însă, pe lângă acest uh, pachet, ne mai bucurăm de un rezultat și anume o înțelegere plurilaterală a um, textul ITA cu o limitare la 10%, adică o valoare de peste 1000 de miliarde și industria IT va avea un acces mai bun la cele mai mari piețe, ceea ce e foarte important, în special pentru companii mici, pentru startup-uri în Europa, pentru că vor avea acces mai ieftin și mai rapid la unele dintre aceste componente tehnice. Va trebui să ne asigurăm că IETA se ratifică până în iulie și sper că și Parlamentul va studia acest dosar în cel mai scurt timp. Tocmai am vorbit și cu domnul președinte despre acest lucru. În negocierile finale pe acord, Uniunea Europeană a putut juca și un foarte important rol de punte. <clears throat> am negociat 26 de ore non-stop cu domnul comisar Hogan. Am reușit să creăm astfel de punți și să facilităm ceea ce, tocmai ceea ce ne-ați cerut prin rezoluția dumneavoastră. A fost important să vă avem și pe dumneavoastră alături de noi acolo. Ce urmează acum? Sigur, în declarație, dacă ați citit, ați văzut că arătăm că există și păreri divergente. vorbește de acordul la doua, se vorbește de nevoia de alte abordări, de abordări diferite. Dezbaterea runde de la, cu privire la viața rundei de la Doha nu e utilă în acest moment. Am uh, bifat anumite puncte, toată lumea e de acord că mai e de lucru, vom continua să lucrăm în acest sens, dar trebuie să ne gândim și la abordări noi, trebuie să răspundem la aceste cereri care există în uh, economia globală și iată avem comerțul ca un instrument pentru a ajuta economia globală. M-am întâlnit cu aproximativ 30 de miniștri de comerțului la Davos. Am avut o discuție după rezultatele de la Nairobi, toată lumea era bucuroasă și ambițioasă. Sigur, e greu, e încă prea devreme să vii cu idei minunate acum, dar există această unanimitate pe trei idei. Întâi trebuie să implementăm ce s-a convenit la Nairobi, ceea ce e important pentru credibilitatea noastră. În al doilea rând trebuie să ne asigurăm că lucrăm pe punctele rămase deschise, nerezolvate încă. Și totodată trebuie să găsim căi pentru a discuta elemente noi. Să nu ar trebui să pericliteze sistemul multilateral, ci sunt puncte pe care trebuie să le tratăm în context global. Și dacă nu toate statele membre sunt gata să o facă de la început, putem începe cu un grup mai mic și apoi să ne extindem încet încet. Trebuie să fie discuții uh, deschise, să ne asigurăm că ținem cont de nevoile țărilor mai puțin dezvoltate și că asta nu reprezintă o, un risc la negocierile existente. Ne vom întâlni în diferite căi, diferite formațiuni, de exemplu OECD, G20, în China în iulie. Președinția chineză va încerca să invite cât mai larg ca să putem discuta aceste subiecte și acolo. Comisia va participa constructiv. Avem însă nevoie de timp pentru un pic de reflexie. Sunt gata să discut cu toți dintre dumneavoastră și să vedem cum putem duce acest lucru mai departe și cum ne putem asigura că OMC își va livra ceea ce se așteaptă. Mulțumesc uh, delegației parlamentare prezente la Nairobi, mulțumesc pentru ceea ce ați făcut acolo. Este abia începutul unui proces foarte interesant, aștept cu interes să vedem cum va continua. Mulțumesc. Președintele, mulțumim și noi. Și acum începem cu vorbitorii. Domnul Winkler, avem timp până la 31 și un sfert. Deci, Vă rog să fiți succinți și răspunsuri la fel de succinte. Uh, Chairman and uh, Commissioner, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar, mulțumesc foarte mult, un an nou fericit și vă felicităm pentru cooperarea bună pe care ați avut-o până acum și pe care sperăm să o avem și pe viitor cu uh, departamentul dumneavoastră. Două idei și o întrebare în legătură cu Nairobi. Într-adevăr, cred că este important că s-a negociat la Comisia Europeană și Comisia a fost uh, negociator în numele tuturor membrilor UE și că a trebuit să ajungem la un acord pentru a merge dincolo de ceea ce reprezintă uh, obiectivele de dezvoltare din agenda de la Doha. Cred că este important să găsim uh, soluții pentru noi chestiuni și să găsim modalitatea de a le dezbate, pentru că dacă nu o facem, cred că practic uh, ratăm uh, câteva dintre șansele pe care le avem la nivelul UE. Dacă la Nairobi exista, s-a transmis un mesaj clar și anume că OMC-ul există în continuare și poate să dea rezultate, cred că asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie fără nicio îndoială să continue să-și intensifice agenda bilaterală, pentru că cele două aspecte nu se exclud reciproc, nu sunt deloc antagoniste și noi avem negocieri în curs foarte importante și de asemenea și în programul dumneavoastră, programul de lucru al Comisiei pentru următoarea perioadă și acolo se regăsesc argumente suficiente pentru a deschide noi negocieri bilaterale. Și aici ajung la întrebare. Vreau să vă întreb dacă credeți că există vreo contradicție sau dacă ați auzit la dezbaterile de la Davos sau de după Nairobi. Bineînțeles, a fost o perioadă foarte scurtă și o perioadă de vacanță, dar reacțiile care au existat după Nairobi, aveți senzația că Uh, ar contrazice agenda relațiilor bilaterale și acordurilor bilaterale la nivelul UE, sper să nu fie așa. Și un ultim comentariu, cred că prezența delegației Parlamentului European a fost una foarte importantă. Dacă vorbim despre dimensiunea parlamentară în cadrul OMC-ului, cred că ar fi foarte bine din partea Comisiei să vorbească și ea și să întărească și mai mult această delegație parlamentară la OMC. Mulțumesc. Gracias, presidente. Eu Ima, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să spun doamnei comisar un an nou fericit și vreau să-i mulțumesc pentru munca excelentă pe care a făcut-o la conferința interministerială uh, care a avut loc și uh, care a dat rezultate. O reușită a fost, în primul rând, eliminarea subvențiilor la export pentru produsele agricole, așa cum ați spus și dumneavoastră, însă cred că nu s-a acordat suficientă atenție tehnologiilor noilor informații. Nu cred că am reușit să fim cu adevărat conștienți de beneficiile care pot fi, pot apărea pentru cetățeni în general. Și acum referitor la agenda post-Nairobi, aș vrea să vă întreb care sunt uh, elementele prioritare pentru comisie după Nairobi. Cum vom putea ajunge la acorduri multilaterale care să ne permită să facem progrese în favoarea dezvoltării și în favoarea unor uh, noi uh, echilibre necesare. Cred că dacă n-am fi avut un acord, ar fi fost groaznic pentru toată lumea, ar fi fost un adevărat dezastru pentru noi toți, dar, pe de altă parte, cred că s-au făcut puține progrese în ceea ce privește agenda de dezvoltare și noile elemente pe care va trebui să le abordăm. Ce se întâmplă, de exemplu, cu economia digitală, cu comerțul uh, digital? Pentru că acestea sunt teme esențiale, există deja în societatea noastră, în viața noastră de zi cu zi și vor crește pe viitor. Deci avem nevoie de reguli în aceste domenii. Deci nu știu dacă uh, putem uh, gândi ceva astfel încât să ajungem la o agendă multilaterală în acest sens. Mulțumesc. Emma. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și eu am fost la Nairobi și v-am urmărit de acolo și vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru eforturile pe care le-ați făcut, pentru că a fost, uh, din punctul meu de vedere, o șansă ratată. Uh, și în ciuda faptului că am avut acordul ITA pentru noile tehnologii, acea reducere de 10%, nemaipomenit pentru consumatori, dar totuși rezultatele au fost limitate în ceea ce privește țările mai puțin dezvoltate. Și principala problemă uh, se învârte de fiecare dată în jurul agriculturii și se pune problema cum trecem mai departe cu agenda de la Doha, tocmai ținând cont de agricultură. Și pentru că am fost la Nairobi și ați fost și dumneavoastră, ce se întâmplă cu entuziasmul care lipsește atunci când e vorba de acorduri multilaterale. Uh, e vorba de mm, faptul că statele membre nu doresc acest lucru sau e vorba de o lipsă de încredere la nivelul OMC, pentru că nu se ajunge niciodată uh, la finish cu, cu uh, această agendă multilaterală. Mulțumesc! Da, mai avem trei cereri de luare de cuvânt. Domnul Tacula, vă rog. Da, mulțumesc, doamna comisar, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să mulțumesc încă o dată doamnei comisar pentru că și-a făcut timp pentru a ne face acest uh, debriefing după conferința interministerială de la Nairobi în decembrie anul trecut. Salut faptul că avem într-adevăr un acord uh, pentru agenda de dezvoltare de la Doha pentru că nu era deloc sigur un astfel de acord înainte de plecarea noastră la Nairobi. Nu aveam un document de poziție foarte clar când am aterizat în Africa. Agricultura este un element crucial la, în comerțul internațional, mai ales când e vorba de țări în curs de dezvoltare și de economii mari. Iată de ce decizia de a elimina utilizarea subvențiilor a fost un rezultat deosebit de bun, atât din punct de vedere practic, cât și pentru piețe, pentru ca acestea să fie cu adevărat funcționale. Nu vreau uh, să neglijez și negocierile care au uh, precedat întâlnirea uh, de la Nairobi. Pentru că rezultatul de la Nairobi ne arată că Statele Unite atunci când doresc să negocieze și nu doar să dezbată chestiuni controversate și ajung chiar să renunță la uh, poziții precedente pe care le-au avut. Trebuie să ținem cont de acest lucru, să ținem cont și de feedback-ul pe care l-am primit în cadrul negocierilor la acordul TTIP. Un alt aspect important pe care n-ar trebui să-l neglijăm în ceea ce privește acordul asupra subvențiilor din punct de vedere european este următorul. Europa nu este partenerul care trebuie să facă schimbările cele mai mari pentru implementarea acordului, pentru că Europa nu a utilizat astfel de subvenții la export uh, de ceva timp încoace. Acum, uh, dintr-un punct de vedere mai practic, Organizarea conferinței interministeriale în Africa a arătat clar că toți membrii OMC au fost uh, tratați ca parteneri egali, indiferent de tipul de economie pe care îl reprezentau. Organizarea unei astfel de conferințe ministeriale nu este deloc ușoară. Există probleme de logistică care trebuie rezolvate și nu sunt ușoare. Aceste întâlniri trebuie planificate din timp cu multă grijă. La Nairobi au uh, existat probleme cu comunicarea cu Comisia pentru că reprezentanții Parlamentului se aflau în locuri diferite, cazați și uh, accesul la hoteluri era restrâns s-ar fi putut utiliza și anumite săli de conferințe pentru astfel de întâlniri. Și mi s-a spus că acest lucru s-a datorat unor circunstanțe speciale și că nu se putea face nimic la fața locului pentru a îmbunătăți lucrurile. Aș vrea să vă rog că atunci când pregătiți astfel de întâlniri pentru următoarea întâlnire ministerială, să se țină cont și de astfel de aspecte care sunt esențiale astfel încât uh, doamna comisară să poată informa mai bine deputații. Aceasta a fost uh, prima mea participare la o astfel de întâlnire și, din punctul meu de vedere, a fost o experiență foarte pozitivă, cu atât mai mult uh, cu cât rezultatul a fost unul pozitiv. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Helmut. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mrs. Malmström, for... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și doamnei Malmström pentru că a venit aici și ne prezintă Uh, situația și rezultatele acestei întâlniri ministeriale. Pentru a fi sincer, uh, trebuie să spunem că dezbatem această chestiune la momentul în care Uniunea Europeană cere politicienilor să facă eforturi pentru a elimina toate uh, motivele care ar putea justifica uh, plecarea anumitor cetățeni din anumite țări. Și asta vă dau doar așa ca termen de reflexie. Și trebuie să ne confruntăm cu această adevărată provocare. Cum putem reconstrui politicile comerciale internaționale? Cum le putem combina cu politici externe, politici de dezvoltare și cu abordarea noastră generală față de anumite țări unde există această problemă că majoritatea oamenilor trăiesc în condiții de sărăcie, că nu există șanse de viitor, uh, că nu există nicio perspectivă de viitor pentru ei și acesta cred că ar trebui să fie un criteriu important. De aceea sunt de acord cu dumneavoastră, s-au obținut anumite rezultate, însă ele sunt uh, oarecum ca o nebuloasă, pentru că nu știm prea bine cum vom continua cu ceea ce ne așteaptă din agenda de dezvoltare de la Doha putem oferi cu adevărat acestor țări uh, posibilitatea să uh, intre în sistemul comercial și posibilitatea de a deschide noi elemente care, bineînțeles, sunt prezente, dar nu există o obligație clară pentru toată lumea și cum putem face acest lucru. Cum dorește Comisia să-și aducă contribuția pentru a rezolva această, uh, acest paradox? și n-am să intru în detalii aici, însă sunt de acord cu toți acei colegi care uh, spun că e nevoie de o anumită dimensiune parlamentară în cadrul OMC și și puterea de veto, de exemplu, pentru ultimele întâlniri de la Nairobi și anume confirmarea că eram de acord cu acordul final. Tasi. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență și pentru posibilitatea de a avea această discuție. Am câteva întrebări runda de la Doha, ca rol practic, a trecut, rol momentul ei a trecut și întrebarea e ce urmează, ce ar trebui <clears throat> să urmeze în acest sens. Deci știu că nu toată lumea a fost încântată de acest rezultat. Mai ales uh, țări în curs de dezvoltare, țări dintre cele mai sărace și nici anumite ONG-uri. Nu vi se pare că e un pericol să ignorăm o mare parte a populației? Să insistăm cu o politică pentru țările mai bogate și că îi lăsăm pe ceilalți deoparte? Doamna Bighin. Grazie Presidente, grazie, ringrazio anch'io la, uh, la Commissaria per essere venuta a relazionarci e per il lavoro svolto in occasione della ministeriale. Io... Doresc Vă mulțumesc pentru munca depusă în cadrul reuniunii. Cred că am realizat rezultatele politice în lumina celor dorite. Au existat anumite intenții în legătură cu textul final. Au existat mai multe acorduri multilaterale, acorduri regionale și soluția la cart. Hmm, oamenii au încercat să satisfacă cerințele prevăzute acolo. Au fost și elemente cheie ridicate înainte de Nairobi, dar acestea nu au fost încă abordate. Nu avem o definiție clară a țărilor în curs de dezvoltare. Va trebui să analizăm din nou acest lucru. Să ne gândim la China, India, Brazilia, Kenya. Aceasta este întrebarea pe care doresc să o pun aici. Ce credeți că putem face în viitor? Și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Da. Din cele spuse domnul Tacula, îmbunătățirea sistemului de informare și a schimbului de puncte de vedere între Comisie și Parlament este necesar și acesta va fi rezultatul final al negocierilor. Au existat discuții chiar și între Parlament și Consiliu și acest lucru trebuie îmbunătățit. Ne vom întâlni cu doamna comisar la mijlocul lunii februarie cu ocazia uh, OMC și întâlnirii cu Parlamentul. Ce uh, ne sfătuiți să discutăm în februarie cu Parlament? Mulțumesc, domnule președinte, membri. Voi reveni asupra acestei întrebări foarte pe scurt. În ceea ce privește întrebarea domnului Winkler, m-am întors de la Davos, bineînțeles, Davos are uh, o puține persoane cu anumite influențe care participă, însă comunitatea de afaceri care a fost acolo uh, și de asemenea și societatea civilă, ONG-urile au fost reprezentate acolo. Au fost relativ optimiști. Au considerat că este foarte important ca OMC să arate că poate da rezultat. Știu că nu am, uh, uh, rezolv, nu am uh, obținut tot ce am dorit, însă am făcut dovada că OMC trăiește. Pentru că ne confruntăm în continuare cu criza economică, uh, și uh, comerțul este una dintre problemele care poate să aducă după sine nu numai investiții, dar poate să facă în același timp parte din agenda de dezvoltare și de aceea părțile interesate și-au arătat dorința de a se eh, implica alături de noi în toate aceste eforturi. Nu putem să împiedicăm toate acordurile bilaterale și multilaterale, însă trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce există este în conformitate cu cadrul OMC și am încercat să dezvoltăm și noi standarde pe care să le introducem în cadrul multilateral. Nu trebuie să existe o contradicție, ci trebuie să se susțină reciproc. Dimensiunea parlamentară pe care ați menționat-o și domnul takkula și președintele nostru, cred că este foarte importantă această dimensiune. Astăzi nu știu cum o vom putea dezvolta, însă cred că dumneavoastră și partenerii dumneavoastră trebuie să aveți această dezbatere importantă felul în care negocierile s-au, au evoluat Uh, mi s-a cerut timp de 20 de minute și am participat împreună cu miniștrii din Statele Unite, Brazilia, China, India și reprezentanții Uniunii Africane și Mohamed președintele din Kenya. Și sunteți mai bine informați decât consiliul dacă asta vă consolează cu ceva dar nu așa trebuie să uh, acționăm pentru că am venit fără documente și acest lucru nu a fost foarte bine pregătit. sunt sigură că trebuie să aducem multe îmbunătățiri pentru următoarea reuniune ministerială care va avea loc la sfârșitul lui două mii șaptesprezece și consiliul nu a fost mulțumit bineînțeles de lipsa de uh, contacte în acele zile. Este o ocazie foarte bună atunci când vă veți întâlni cu ei să discutați cum poate fi consolidată dimensiunea parlamentară în același timp. Acum ascultăm pentru a vedea ce putem să introducem pe ordinea de zi. Azi e prematur la o lună să spunem că vom face asta și asta și asta. Există puncte pe ordinea de zi, unii dintre noastre le-ați menționat. Ați menționat comerțul digital și comerțul electronic. Este bineînțeles un candidat evident care să fie inclus pe ordinea de zi. Alții ați vorbit despre uh, investiții, despre uh, aspecte regionale. Cred că va trebui întâi să ascultăm pentru a vedea cum putem să realizăm în mod uh, realist și cum să avem susținerea cea mai mare din partea celor mai mulți membri pentru a avea un obiectiv clar va trebui să uh, definim lucrurile pentru că comerțul electronic este un lucru gigantic și de aceea trebuie să avem o abordare realistă. Asta trebuie să facem acum. Și toate informațiile din partea Consiliului. Vom avea și Consiliul informat săptămâna viitoare și sperăm ca și Consiliul să furnizeze toate aceste informații. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru Parlament. În ceea ce privește agricultura, sunt de acord cu dumneavoastră, am fi putut să facem mai mult. Dar dacă nu ne-am fi dus în Africa, nu am fi uh, ajuns la rezultatele respective, pentru că au fost țări care uh, nu au dorit. Dacă nu s-ar fi mers la Bruxelles sau la Geneva. Bineînțeles că nu este suficient, trebuie să ne asigurăm că facem progrese pe agenda Doha, mai există probleme acolo, uh, chestiuni care in de agricultură, care trebuie să fie soluționate, mai sunt și aspecte care uh, in de uh, stocurile de alimente, trebuie să găsim soluții la nivel politic de asemenea. Nu cred că există un scepticism în ceea ce privește uh, acest aspect de multilateralism însă este foarte greu cu atâția membri să ajungi la un rezultat. Puterea OMC-ului este aceea că atunci când vom reuși să ajungem la un acord, să realizăm un echilibru, încercând în același timp să identificăm abordări noi pentru ca întotdeauna să fie avute în vedere aspectele multilaterale. Domnule Șot, sunt de acord cu dumneavoastră uh, pentru că uh, comerțul are un rol extrem de mare de jucat pe agenda de dezvoltare. Bineînțeles că nu putem să rezolvăm toate problemele, însă combinând într-un mod inteligent și coerent, printr-o politică de cooperare coerentă, uh, vom reuși să ne asigurăm că oamenii nu vor mai avea motive economice să-și părăsească țările și am încercat să uh, subliniez faptul că trebuie să fim mult mai coerenți și să ne asigurăm că instrumentele pe care le avem la nivelul Uniunii uh, să fie mai bine coordonate. Poate țările în curs de dezvoltare și uh, nu au fost suficient de mulțumite la Nairobi, dar ceea ce am convenit în ceea ce privește agricultura a fost foarte bun pentru foarte multe țări. Am crescut accesul pentru anumite țări și deci a fost un pas în uh, direcția respectivă, în direcția dezvoltării, mai mult decât o agendă europeană sau americană. Doamna Beghin, cine este o țară în curs de dezvoltare? Bineînțeles că există uh, și țările se autodefinesc ca fiind țări în curs de dezvoltare. Știm care sunt acestea. Știm ce este. Însă oricine se poate defini ca fiind o țară în curs de dezvoltare și apoi să spună că dorește să beneficieze, beneficieze acest tratament ca țările foarte, foarte sărace. Și aici apare o problemă, pentru că unele țări suferă de probleme de zi, dar în tot general pot fi țări bogate și vor să joace totuși un rol important. Nu poți să fii sărac atunci când îți convine. Nu am o soluție pentru asta, însă este una dintre probleme cele mai dificile. Prin numai cooperarea parlamentară ne poate ajuta să uh, facem progrese aici, pentru că aveți dreptate că în a spune că este o problemă cheie, dar nu există o soluție uh, pentru moment. Poate că ne puteți spune ceva în legătură cu calendarul de timp. A fost un acord privind o ordine de zi, uh, un calendar pe șase luni. Credeți că e realist să lucrăm pe o astfel de avem astfel de calendar? Putem avea încredere în ambasadorul de la Geneva să, în ceea ce privește stabilirea unei agende pentru viitor? nu s-a stabilit o dată. Mi-am spus că a fost important să începem imediat să lucrăm la implementarea acordului. Unele țări învecinate care uh, au dorit să-și elimine treptat uh, subvențiile la export, cum ar fi Norvegia, Canada și Elveția, au început deja să-și pregătească procedurile parlamentare și ăsta e un lucru bun. Apoi am spus că ambasadorii de la Geneva trebuie să muncească în continuare dar au nevoie de susținere politică. Trebuie să găsim noi modalități pentru a soluționa ceea ce a mai rămas. Secretarul general ne-a încurajat pe toți să ne implicăm, să, în cazul meu, să ascult ceea ce spun statele membre. Ne-am gândit la un eveniment consultativ cu societățile pentru a vedea ce putem face pentru a ajunge la mai multă susținere din O primă întâlnire va avea loc la 1 iunie la Paris, când OMC, OECD va participa, nu numai membrii OECD, apoi va fi G20 de la Shanghai la mijlocul lunii iulie, unde se vor discuta din nou aceste aspecte și săptămâna viitoare va fi Consiliul informal și cred că în lunile ce vor urma vom asculta, vom vedea ce vom putea face și vom încerca să uh, venim cu idei în ceea ce privește uh, sistemul OMC, dar nu există un calendar de timp exact. Vă mulțumesc, doamnă comisar am primit foarte multe informații pentru a discuta ulterior în legătură cu procesul Nairobi. Vă mulțumesc foarte mult. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, trecem mai departe. Următorul punct, <clears throat> prezentarea președinției țărilor de jos. Alături de noi este doamna Plumen, ministra pentru comerț. Și mă bucur că e nu doar ministra pentru uh, Uh, comerț, ci și pentru cooperare internațională. Deci aspectul dezvoltării este și el luat în calcul, în, uh, reprezintă acest uh, aspect în Ministerul dânsei. Încă înaintea începerii președinției, în țările de jos s-a discutat la Amsterdam lanțurile, despre lanțurile valorice și cum pot fi ele corecte și uh, Sigur, mi se pare un pas foarte important către un sistem corect de comerț în secolul 21. <clears throat> Sper că vom putea merge împreună pe această cale în următoarele șase luni. Avem câteva pachete legislative care ne interesează, cel împotriva torturii, de exemplu, sau mineralele din zone de conflict dar avem și acorduri care ne vor însoți, fie că e CETA sau TTIP sau cele de parteneriat cu statele africane. Sigur, problema Ucrainei rămâne la fel de valabilă și a parteneriatelor din Est, problema migrației și subiectul pe care tocmai l-am discutat, ce facem cu OMC-ul. Îi vom da cuvântul domnului ministru pentru o prezentare și apoi vom da cuvântul grupurilor politice. Dacă vrem să aibă toată lumea posibilitatea de a lua cuvântul, trebuie să fiți succinți. Avem 45 de minute cu totul. Doamna ministru, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mă bucur să fiu aici în Parlamentul European. Pentru un ministru al unui guvern național care deține președinția, este una din puținele oportunități de a avea o discuție directă în Parlament cu deputații europeni. De aceea mă bucur foarte mult că am această ocazie să vă vorbesc acum de, pro, despre probleme care ne interesează pe toți comerțul nu ține doar de limite, de impozite, de tarife, e vorba de locuri de muncă, de posibilitatea de creștere, despre inovație în același timp, despre cum ne poziționăm noi, Uniunea Europeană, față de alte țări sau grupuri de țări, față de oameni din întreaga lume. Și nu e vorba doar despre a încerca să ne îmbunătățim propriul potențial, ci și despre a lucra împreună cu alții pentru a face lumea un loc mai bun împreună. Cum spunea domnul Langan, nu sunt doar ministru pentru comerț, ci și pentru ajutor. Și în această perioadă în care un tricou făcut în Bangladesh e cumpărat în celălalt colț al lumii, în Amsterdam, de o altă mamă, Iată un moment potrivit pentru a avea o abordare în aceasta multidisciplinară. Țările de jos au preluat uh, președinția într-o perioadă dificilă pentru Uniunea Europeană. Perioadă dificilă care face cu atât mai important să lucrăm împreună. Avem probleme cu extremismul, avem o creștere fără precedent în migrație, o situație complexă și fragilă în multe frontiere. Sunt vremuri în care aș zice că avem nevoie de dumneavoastră, Parlamentul European, ca partener pentru a ne asigura că putem aduce cetățenilor noștri ceea ce așteaptă de la noi. Vom fi o președinție activă, de fapt nu cred că vă așteptați la altceva, dar vom fi și pragmatici în același timp pentru că așa suntem cunoscuți. Avem nevoie de rezultate tangibile. Și asta în toate domeniile pe care le-am menționat și și în domeniul pe care vom discuta astăzi aici, în mai partea comercială. Președinția va lucra împreună cu Uniunea Europeană, care se concentrează pe ce e esențial, care se referă la societate în general și va implica popoarele Europei cetățenii, ONG-urile și companiile. Vom respecta principiul transparenței, de aceea vă rog să ne atrageți atenția, să ne verificați în următoarele șase luni. <clears throat> Economia europeană merge din ce în ce mai bine, asta e vestea bună. Iată ce cred că ar trebui să putem face împreună pentru a susține această tendință pozitivă, ca să ne asigurăm că creșterea este una inclusivă, că toată lumea din Europa poate beneficia de această creștere, pentru a ne asigura că această creștere aduce și locuri pentru, de muncă pentru cât mai mulți cetățeni și că vom reuși să promovăm și inovația astfel. Trebuie să încurajăm pe toată lumea să ia parte în această economie inclusivă, antreprenori mici, medii, companii mai mari, cetățenii și, desigur, societatea civilă. Cred că e clar pentru toată lumea, cu atât mai mult pentru dumneavoastră, că comerțul internațional e un element cheie al creșterii și de aceea prioritățile noastre au fost uh, definite astfel și mă bucur că le putem discuta astăzi împreună cu dumneavoastră aici. Avem patru priorități pentru comerț. Stimularea integrării politicilor de uh, comerț ale Europei pentru a promova creșterea durabilă. Domnul Langen s-a referit la conferința pe care am avut-o în decembrie și voi spune câte ceva despre aceasta mai târziu. O a doua prioritate, continuarea dezbaterii post-Nairobi. Știu că tocmai ați discutat acest lucru cu doamna comisar Malmström, care a negociat în numele nostru la Nairobi. Dezbaterea de după Nairobi e importantă și pentru că nu va fi doar despre a implementa ceea ce s-a decis la Nairobi și în Bali, ci și despre viitorul rol al Organizației Mondiale a Comerțului. A treia prioritate. Facilitarea negocierilor bilaterale concentrându-ne pe TTIP, SITA, Japonia și acordurile de parteneriat economic cu diferite regiuni din Africa. A patra, dar nu ultima, sau nu cea mai puțin importantă, știu că mulți dintre dumneavoastră ați fost implicați în aceste dezbateri, una de combaterea torturii și una cu privire la mineralele de conflict. Dați-mi voie să spun câte ceva despre ambele priorități. Nu foarte multe, pentru că aștept mai degrabă interesele uh, și întrebările dumneavoastră. Aceste lanțuri valorice internaționale sunt foarte importante pentru că ajută la creșterea economică. Mulți se regăsesc conectați prin aceste lanțuri valorice și noi avem instrumentele pentru a face aceste lanțuri să funcționeze. Avem cea mai mare piață, 500 de milioane de consumatori. Deci avem o oarecare putere de negociere. Și această putere de negociere afectează direct oamenii din celălalt colț al lumii. Pe 7 decembrie am avut o conferință în acest sens dar ca să mergem chiar mai departe, organizăm o întâlnire informală a ministrilor în, pe 2 februarie. Cred că este pentru prima dată în istorie și sper că și alții ni se vor uh, alătura acestui exemplu. Dacă ne uităm la dosarele legislative pe care le avem în față pentru următoarele șase luni, combaterea torturii și uh, mineralelor din zone de conflict, și aici importantă incluziunea, creșterea inclusivă, um, iar rezultatul acestor discuții poate da un input important pentru continuarea și dezvoltarea strategiilor noastre în domeniul comerțului și eventual pentru niște concluzii ale Consiliului. o conduită de business responsabilă este un alt element care a fost foarte discutat săptămâna trecută la Davos. Multe, oameni, multe persoane importante din lumea de afaceri au fost prezente acolo și au discutat și au sperat că Uniunea Europeană va reuși să ia niște măsuri în acest sens. Apoi, al doilea element cu discuția de după Nairobi, noi, care am, ca țară cu o economie deschisă, întotdeauna am participat activ la discuțiile OMC. Sigur că negocierile sunt conduse de către Comisie, noi vom continua să ne implicăm. Ne bucurăm de rezultatul de la Nairobi din decembrie, eliminarea subvențiilor în agricultură reprezintă unul din cele mai bune rezultate și va fi în avantajul tuturor membrilor OMC și în special a celor mai puțin dezvoltate, dar uitându-mă la cine e prezent aici în sală, știu că mulți dintre dumneavoastră ați cerut tot, tocmai așa ceva. Apoi, comerțul cu produse IT, cordulita, liberalizarea comerțului. Știu că n-a fost deloc simplu, avem nevoie de o dezbatere și după post-Nairobi. I-am invitat și pe colegii din Consiliu să discutăm după Consiliul din februarie reprezentanții ai OMC, ai OECD și alții au acceptat invitația mea de a participa și de a-și prezenta pozițiile. Așteaptă, aștept cu interes părerea dumneavoastră. Știu că ați avut o dezbatere îndelungată cu doamna comisar Malmström. <clears throat> Sper că mai găsim niște întrebări și pentru noi cât privește dezbaterea pe negocierile bilaterale. Ne vom concentra pe TTIP, negocierile cu Japonia și acordurile de parteneriat economic continuarea negocierilor TTIP, una din principalele priorități. TTIP va fi în beneficiul economiilor noastre, va aduce la creștere, la o mai bună competitivitate, la ocazia de a crea locuri de muncă și la prosperitate în general. Noi ne-am dorit și încă ne dorim să ajungem la un acord comercial larg, comprehensiv, care să nu fie doar despre tarife, ci și despre aspecte non-tarifare. Despre reguli, despre norme, despre impunerea uh, regulilor și normelor noastre în acorduri care să fie în beneficiul comunității în sens mai larg și cetățenilor din întreaga lume. Mai sunt sigur și alte aspecte, le-am discutat în Parlamentul Național. Știu că și dumneavoastră ați insistat pe unele dintre aceste subiecte. Știu că ați vorbit de protecția investitorilor. Există o propunere nouă a Comisiei Știu că Parlamentul a menționat niște poziții foarte clare, au fost susținuți de țările de jos. TTIP-ul nu trebuie să submineze standardele noastre de protecție a sănătății publice și a siguranței, standardele de mediu sau cele cu privire la ocuparea forței de muncă. Și e clar că nu se va putea semna TTIP-ul dacă aceste norme nu sunt respectate. Vom lucra și aici pe aspecte legate de transparență. Comisia dumneavoastră a cerut acest lucru în repetate rânduri și vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați spus în acest sens. Președinția vă este alături. Cât privește relația cu Japonia, e important să împingem aceste negocieri mai departe, uitându-ne nu doar înspre stânga, ci și înspre dreapta. Japonia este a treia economie ca mărime și sunt sigură că vom reuși să continuăm discuțiile cu Japonia și sper să ajungem și la un acord în acest an. UE e gata, la fel și uh, președinția Consiliului, dar acum și Japonia trebuie să fie gata să pună la bătaie un text corespunzător. Sperăm să vedem semnarea unor acorduri în acest an. Mă gândesc în special la țări din sudul și estul Africii și <clears throat> continuăm să lucrăm împreună cu aceste țări, ajutându-le în implementare susținem și eforturi de a ajunge la un acord de parteneriat cu vestul Africii. Despre transparență am vorbit deja. Cred că transparența înseamnă să pui la dispoziția parlamentarilor de la Bruxelles, dar și din parlamente Naționale, documente și cred că ar trebui să fie vorba de mai mult de atât. Să fie vorba de demistificarea libajului comercial. De multe ori doar noi, cei care ne aflăm în această sală, înțelegem jargonul acelor documente și cred, asta încerca Parlamentul nostru, să încercăm ca dezbaterile noastre să fie într-o formulare care să fie înțeleasă de toți cei interesați. Și președinția va face mari eforturi pentru a nu vorbi doar în jargon, ci pentru a utiliza un limbaj pe care toată lumea să-l poată înțelege. Sper că veți fi alături de mine și să încercăm în următoarele șase luni să demistificăm acest limbaj și să arătăm clar ce e comerțul, de fapt, pentru cetățenii europeni. Și ultima prioritate, partea legislativă, regulamentul de combatere a torturii, Primul dialog tripartit va analiza o revizuire a textului, comerțul cu anumite animale care ar putea fi folosite în tratamentul ilegal sau degradant. Discuția a început sub președinție luxemburgheză în uh, decembrie și le mulțumim că au reușit să facă acest lucru. E clar că Parlamentul și Consiliul sunt de acord că mai trebuie incluse alte elemente, asistența tehnică, de exemplu, și uh, brokeringul. Președinția consideră că trebuie să facă cel mai mare efort posibil pentru a găsi compromisuri și abia aștept să lucrăm împreună să găsim aceste compromisuri fapt, sunt foarte sigură că vom reuși să ajungem acolo. E un regulament foarte important. Mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și vom lucra împreună. Și celălalt aspect legislativ, regulamentul cu privire la mineralele de, din zonele de conflict, la fel de important, aș spune, pentru că afectează atât de multă lume, oameni care nu au o voce, așa cum nu e aici, cred că ar trebui să insistăm ca aceste persoane care nu și-au făcut auzite vocea să fie reprezentate în dezbaterea noastră. Discuția tripartită nu va fi ușoară, dar simt și aici o disponibilitate din partea ambelor părți, atât din Consiliu cât și din Parlament, disponibilitate de a veni la oaltă și de a ajunge la o concluzie. Să încercăm să conlucrăm și să ducem la bun sfârșit acest dosar încă în președinția noastră. Nu pentru că e președinția noastră, ci pentru că e un subiect important și ar trebui să luăm aceste uh, decizii în cel mai scurt timp ca să nu mai sufere atâția oameni în mod inutil. Iar statutul de economie de piață al Chinei uh, on the table. Este un dosar care este pe masa negocierilor acum și ideal ar fi ca la Consiliu să se uh, adopte o poziție în timpul președinției noastre și să conducem după aceea trialogul în cadrul președinției slovace. Comisia trebuie să vină după aceea cu o propunere, iar noi uh, bănesc că ne veți susține în propunerea pe care o vom face și dacă ajungem la un acord uh, vom cere Comisiei să vină cu această propunere. Sperăm de asemenea să avem și o, un studiu de impact pentru a exista o dezbatere în cunoștință de cauză. Sarcina noastră fiind ca totul să decurgă cât mai bine cu putință. În concluzie, vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a dezbate aici împreună. Vă mulțumesc pentru angajamentul de care dați dovadă, angajament prealabil față de toate acele chestiuni pe care tocmai le-am menționat. Vom munci din greu, vom rămâne la dispoziția dumneavoastră, la dispoziția Consiliului, de asemenea a cetățenilor europeni, 24 de ore din 24 timp de 6 luni de zile și aștept să aud care sunt comentariile dumneavoastră, întrebările sau orice considerați că ar trebui să uh, fie adus la cunoștința președinției. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru. Așa cum am spus dinainte, Grupurile politice au posibilitatea să intervină pentru a pune întrebări, pentru a face comentarii. Avem opt grupuri politice reprezentate aici și dacă doriți după aceea ca mai mulți membri să participe la dezbatere, v-aș ruga să fiți foarte succinți, cât de succinți cu putință. În primul rând, domnul Caspari din partea PPE. Stimată doamnă ministru, mulțumesc pentru această posibilitate. De obicei sunt foarte sceptic când o președinție de Consiliu vine cu atâtea multe priorități. Mm, așa stau lucrurile și astăzi. Și riscul când ai multe priorități pe ordine de zi, nu totul poate fi prioritar. Trebuie să stabilești niște lucruri cu adevărat importante. Altfel, riști să, nu reușești. Și când faceți liste așa lungi ca dumneavoastră, mi se pare interesant să văd lucruri pe care nu le-ați spus. <clears throat> poate n-am auzit eu, dar poate uh, ne puteți spune ceva cum putem face să se înceapă ratificarea acordului cu Canada. Uh, de multe ori încheiem acorduri și durează la nesfârșit uh, ratificarea și la SETA lucrurile stau la fel al doilea rând, ați vorbit de legiferare, statutul de economie de piață pentru China, însă ce n-am auzit, reforma TDI în general. Problema cu statutul Chinei uh, e dificilă. Dacă nu putem trece peste blocajul din Consiliu, nu știu, Poate ați putea să vă adaptați și aici un pic stabilirea priorităților. Avem și negocierile TISA. Poate ați putea, ați putea susține să facem uh, un pic mai multă presiune și aici. Ați vorbit apoi de cooperarea cu Africa, ceea ce m-a bucurat și m-aș bucura dacă am putea insista pe acordurile cu țările din zona Mării Mediterane. Parlamentul va încerca din nou să facă eforturi în acest sens. Să nu vorbim doar de combaterea cauzelor migrației, să rezolvăm și aici un punct sau altul în următoarele șase luni. M-aș bucura dacă ați putea spune ceva în acest sens. Sigur că susțin toate prioritățile, dar poate le-ați putea completa, deși știu că cine are multe priorități riscă într-o adică la o adică să aibă probleme. Mulțumesc, David. In relation to priorities, I was... În ceea ce privește prioritățile, da, care au fost prezentate de aici. Sper să mențineți această agendă uh, foarte atentă și să faceți eforturi în timpul președinției dumneavoastră. M-am bucurat să vă aud vorbind despre transparență în general, pentru că, după cum știți, uh, un citralul, Convenția Uh, Marina, uh, iată, au trecut mai mulți ani și transparența n-a făcut prea multe progrese și vreau să vă întreb dacă veți prezenta această problemă la Consiliu și dacă veți cere uh, adoptarea acestei convenții de către toate statele membre. Pentru că nu numai că e de dorit în interiorul Uniunii, dar dau un exemplu foarte bun și în afara UE. Și Revin acum la comentariul pe care l-a făcut domnul Caspari în legătură cu statutul de economie de piață al Chinei. Știam încă din 2001 că în 2016 ne va aștepta această chestiune și faptul că instituțiile europene nu sunt încă pregătite mă surprinde pentru că ne așteptam de mult la așa ceva. Deci nu pot să cred că suntem atât de prost pregătiți, dar ne-a acceptat ca Comisia să nu fi făcut deja o propunere Consiliului. Și președinția cred că cer, trebuie să ceară Comisiei să ne aducă ceva până în luna iunie. Asta așteptăm noi și de neașteptat, neacceptat ce s-a întâmplat. Și Daniel uh, are dreptate atunci când spune că dacă nu facem nimic până în decembrie sau dacă nu acordăm acest statut economiei de piață, atunci vom avea o criză. Dar criza există deja și soluția ar putea fi ca acel mecanism de soluționare a litigilor la nivelul OMC-ului să funcționeze și să evite alte probleme geopolitice. Însă această opțiune nu mai este uh, posibilă pentru că e nevoie de foarte mult timp pentru a face reforma TDI și alte instrumente în cadrul Consiliului. Deci, uh, uh, Știm foarte bine că Europa are nevoie de locuri de muncă în ziua de astăzi în Europa. Se vorbește de 3,5 milioane de, de persoane, dar uh, e adevărat că sute de mii de locuri de muncă sunt în pericol dacă nu facem nimic. Dear now Emma McLaughlin from ECR. Mulțumesc și acum uh, Emma McClarkin din partea ECR. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Salutăm programul pe care l-a prezentat președinția olandeză, însă până la urmă trebuie să vedem și ce rezultate vom avea la sfârșitul mandatului. Ne bucură faptul că doriți să faceți progrese în ceea ce privește acorduri comerciale care să fie cu adevărat implementate și ne bucură faptul că sunteți deschisă pentru a lucra cu Parlamentul European pe agenda comercială, dar și la ceea ce era în lucru înainte de venirea dumneavoastră și asta este esențial pentru deblocarea acordurilor comerciale care sunt acum în negociere, cum ar fi, de exemplu, CITA. Ah, ah, din păcate, Singapore a fost depășit, nu mai trebuie să vă ocupați de această problemă, însă trebuie să țineți cont de agenda pentru primăvară pe care o propuneți. În ceea ce privește conflictul pentru minereuri, um, aveți niște angajamente foarte clare și sperăm ca trialogul să înceapă încă săptămâna viitoare. Este într-adevăr foarte greu să încheiem un acord. Aveți șase luni la dispoziție și vreau să vă întreb dacă considerați că puteți ajunge la un acord în această perioadă și pentru că uh, Comisia își schimbă poziția în ceea ce privește obligatoriu sau voluntar. Cum veți reacționa dumneavoastră față de poziția pe care o avem în fața Comisiei, pentru că mesajele nu sunt foarte clare nici măcar din partea Parlamentului. Cum veți aborda această chestiune în următoarele șase luni? Uh, și uh, probabil că nici acest punct uh, nu va fi încheiat în următoarele șase luni, și anume statutul de economie de piață a Chinei. Cum puteți rezolva divergența de opinii care există la Consiliu pe această temă atât de controversată? Pentru că va trebui să o abordăm și să o dezbatem în cele șase luni care vă așteaptă. Mulțumesc și acum doamna Șache din partea ALDE. Mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Voi vorbi în engleză pentru ca toată lumea să mă înțeleagă, dar știu că doamna ministru înțelege foarte bine. Mă bucură faptul că vorbiți foarte bine despre oportunitățile comerciale și nevoia de a întări acest sistem. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna nici la Consiliu, nici măcar în țările noastre, în ciuda faptului că avem o tradiție de comerț deschis și valori tradiționale comerciale pe care le respectă țările noastre. Aș vrea să aud mai multe în legătură cu ce puteți face um, calitatea de președinte a Consiliului pentru a asigura că toți membrii Consiliului își respectă angajamentele pentru a rezolva acel decalaj, decalaj care există între cetățeni și factorii de decizie. Din partea Parlamentului și știu că și din partea Comisiei avem senzația deseori că nu avem cu cine vorbi la Consiliu pentru a Uh, elimina acest decalaj care există între cetățeni și instituții. Chiar și dumneavoastră ați spus că um, veți uh, face opoziție față de comisie atunci când va fi nevoie pentru transparență, deși angajamentul comisiei a fost remarcabil în ceea ce privește inițiativele pentru transparență și ele merită să fie susținute. Uh, deseori uh, intervin regulile naționale și, din păcate, în cazul TTIP, nu numai noi suntem cei care hotărâm, ci și americanii. Acum un comentariu diferit. Sistemul uh, pe bază de reguli cred că poate fi întărit. Există um, eforturi de negociere bilaterale și multilaterale am vorbit și despre Nairobi astăzi și există alte negocieri la care lucrăm aici la Parlament și pe care le-au menționat deja colegii, statutul de economie de piață pentru China și importanța unei informări precise și punctuale de fiecare dată. Noua strategie comercială a Comisiei uh, pare să asigure o legătură foarte bună cu agenda dumneavoastră și aceasta de asemenea respectă dorințele noastre de la Parlament în ceea ce privește lupta împotriva torturii, a minereurilor, însă există o a treia chestiune, cea a controlelor la exporturi, pe care vreau să o mențin aici. Noi, o majoritate la Parlament, am cerut noi inițiative din partea Comisiei pe această temă și nu s-a făcut prea mult, așa că vreau să vă întreb dacă veți face eforturi suplimentare în cadrul președinției olandeze pentru a avea noi propunere aici. Și un ultim comentariu foarte subțin pentru că este esențial pentru noi, acordul de asociere cu Ucraina. Există aici un risc uh, ca acest acord uh, și partea comercială să uh, fie politizată de partea rusă, de asemenea, și cred că mulți cetățeni europeni, pentru că olandezii vor avea un referendum și vor vota în legătură cu acest acord, și avem nevoie de o semnătură din partea Guvernului Olandez și a Parlamentului Olandez pentru acest acord de asociere. Vreau să vă întreb dacă aveți de gând să promovați vreo inițiativă în cadrul președinției dumneavoastră pentru a arăta oamenilor că este important să voteze și să susțină acordul de asociere, care este esențial nu doar pentru țările de jos, ci și pentru restul Uniunii. Mulțumesc. Din partea GUE, vă rog. Da, mulțumesc uh, domnule președinte, și bun venit, uh, doamnă ministru, aici. Ați fost uh, foarte bine primită și mă bucur că sunteți aici pentru a vorbi despre președinția dumneavoastră. Lunile viitoare vor fi esențiale pentru TTIP, pentru TISA, de asemenea, și aș vrea să vă întreb, uh, pentru că a, Ați făcut promisiuni în fața Parlamentului olandez și vreau să știu ce se întâmplă cu aceste promisiuni. Liniile roșii pe care le-ați promis acolo vor fi respectate sau nu? Mă gândesc aici la protecția investițiilor și a serviciilor publice în special. Pentru că negocierile uh, avansează foarte rapid în ceea ce privește TISA, de asemenea pentru CETA, și e probabil că acest acord să fie supus ratificării chiar în cadrul președinției dumneavoastră. De asemenea, în instanță la Luxemburg a fost adusă o chestiune în legătură cu acordul cu Singapore. Această jurisprudență va fi foarte importantă și pentru celelalte acorduri. Președintele Consiliului European, domnul Tusk, spunea că el ar fi pentru un acord mixt. Chiar și dumneavoastră ați spus asta în fața Parlamentului olandez și vreau să vă întreb ce veți face uh, pentru că uh, Parlamentul European este divizat. De altfel, ați spus că este de neacceptat ca unele aspecte să fie date afară din TTIP și nu din uh, CETA. Într-adevăr, aveți dreptate și ar trebui să revizuim rezultatele negocierii și în acest acord se utilizează foarte multe eufemisme, cum ar fi, de exemplu, sistemul de investiții, un sistem care funcționează în paralel cu alte sisteme și care permite să nu te mai adresezi instanțelor regionale. Practic, um, arbitrii sunt plătiți de către bănci și au tot uh, interesul să facă să funcționeze acest sistem de aceea el poate fi utilizat pentru a pune sub presiune politica monetară. De altfel, experții în domeniu au arătat deja acest lucru și toate obiecțiile care au fost prezentate, obiecții fundamentale, uh, au rămas în picioare. Dumneavoastră ați spus în fața Parlamentului olandez că protecția investitorilor nu va afecta în niciun fel valorile noastre fundamentale. Și vreau să vă întreb ce se întâmplă, de exemplu, cu TISA pentru comerțul cu servicii. Uh, serviciile publice au aici un loc esențial și există o definiție foarte clară a serviciilor publice. Servicii care sunt finanțate de către stat și sunt considerate servicii publice. Pe baza acestei definiții nu există servicii publice practic în țările de jos. Îngrijirile medicale, băncile nu mai sunt considerate ca fiind servicii publice și chiar și dumneavoastră spuneați că autoritățile sunt cele care trebuie să hotărească ce servicii pot fi concepute ca servicii publice. În acest caz, aceste servicii trebuie incluse în tratat la categoria excepții. Și vreau să vă întreb dacă sunteți dispusă să redezbateți această definiție a serviciilor publice, astfel încât autoritățile naționale să poată hotărâ în legătură cu propriile servicii publice. Domnul Jadot, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Acum vreau să vă întreb în legătură cu minereurile care vin din zonele de conflict. Ați spus și dumneavoastră că este un dosar foarte important. Ați vorbit și despre populațiile care sunt exploatate, care sunt supuse violențelor și altor uh, fenomene abominabile și care au legătură cu aceste minereuri. Și eu nu mă îndoiesc uh, de bunăvoința uh, celor pe care îi reprezentați, însă există aici o întrebare foarte clară și anume caracterul obligatoriu al acelei așa numite due diligence. Dumneavoastră știți că acest caracter obligatoriu se aplică uh, în aval și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această opțiune, care nu este și cea a Consiliului, dar care este singura credibilă dacă dorim să rezolvăm această problemă. Acum, un alt punct, acordul UE-Maroc. Curtea Europeană de Justiție consideră că nu putem avea un acord cu Marocul în care să se includă și Sahara Occidentală, pentru că intervine aici convențiile internaționale. Se pare că Consiliul dorește să facă apel față de această decizie și asta ne-ar face încă o dată să încălcăm dreptul internațional. Așa că vreau să știu pe ce bază produsele marocane intră acum pe piața europeană. Acum, în legătură cu acordul CETA, pentru că nu avem încă un răspuns din partea Curții Europene de Justiție în legătură cu acordul cu Singapore. Dacă doriți să analizați sau să semnați acordul cu Canada, pe ce temei juridic vă bizuiți? Un alt comentariu, fie că e vorba de TTIP sau de alte lucruri. Dumneavoastră vorbiți despre transparență. Foarte bine. Însă dacă ascult discursul dumneavoastră despre transparență, am senzația că e mai degrabă vorba aici de comunicare instituțională sau chiar pur și simplu propaganda aici. Pentru că dumneavoastră spuneți că e nevoie de un limbaj accesibil pentru toți europenii pentru a înțelege beneficiile acestor acorduri. Dacă uh, spuneți uh, din start că e vorba de beneficii, atunci nu mai e transparență, ci propagandă. Pentru mine, transparența la astfel de negocieri ar însemna, de exemplu, să mergeți la Haga și să aveți acolo documentul de negociere la biroul dumneavoastră și nu la Ambasada Statelor Unite. Transparența ar însemna că asociațiile, colectivitățile locale, cetățenii, NGO-urile și așa mai departe să aibă acces la documentele consolidate de negociere și nu doar parlamentarii care au în față sute și sute de pagini fără să aibă o echipă care să evalueze juridic ce înseamnă acele documente. Deci mă îngrijorează transparența pe care o promovați dumneavoastră și felul în care abordați această chestiune față de opinia publică europeană. Problema negocierilor comerciale mi se pare că creează și mai multe suspiciuni decât uh, să rezolve probleme. Dumneavoastră spuți că se creează locuri de muncă, dar studiile arată că de fapt ele sunt distruse, deci există aici o, un decalaj cu cetățenii europeni și nu există o adevărată comunicare când doriți să-i convingeți de o realitate care de fapt ei nu recunosc. Mulțumesc, doamna Beghin, din partea FDD. Mi unisco anch'io al benvenuto. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, vreau să spun bun venit, doamnei ministru, așa cum au spus-o și colegii mei. Și vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru a ne comunica prioritățile președinției olandeze. Am ascultat prezentarea dumneavoastră și am citit cu atenție și documentul pe care l-ați prezentat argumentul pe care l-a prezentat uh, domnul Jadot. Aș vrea și eu să intervin aici și să mă exprim în legătură cu tratatul TTIP, în special uh, să fac niște comentarii față de declarații pe care le-am auzit și care arată că doriți să uh, încheiați acest acord înainte de um, sfârșitul mandatului președintelui Obama. Aș vrea să vă atrag atenția pentru că nu mi-aș dori ca această grabă să ne ducă să acceptăm compromisuri de neacceptat, pentru că încă suntem foarte departe de un adevărat acord. Pozițiile sunt foarte divergente în ceea ce privește anumite capitole, de exemplu licitații publice sau uh, uh, altele, indicațiile de origine geografică, de exemplu. De aceea nu cred că putem accepta un TTIP pe jumătate, mai ales dacă am putea ajunge cu adevărat la un cadru general. După aceea, aceasta ar putea fi înțeles ca o undă verde din partea Parlamentului, lăsând ca tehnocrații, cei care lucrează în spatele politicienilor, să ajungă la un astfel de acord. Și eu cred că nu este o soluție prea, prea bună. Mulți colegi s-au exprimat în legătură cu statutul de economie de piață pentru China. Și, în acest caz, vreau să vă reamintesc că e nevoie de o adevărată dezbatere și la nivelul Consiliului pe această temă. Și aș vrea să țineți cont de faptul că Uniunea se bazează pe echilibrul între diverse interese și să țineți cont de uh, posibilele consecințe pe care le-ar putea avea o decizie de acest fel asupra industriei, asupra comerțului în general. Este un argument uh, foarte important pentru mine acela care este prezentat de minereurile din zonele de conflict, o chestiune care va fi abordată în cadrul președinției dumneavoastră. Și în acest caz, cred că ar trebui să țineți cont uh, de următorul punct. Dumneavoastră suntem una dintre piețele cele mai mari uh, din lume și cred că nu trebuie să pierdem această oportunitate pentru a schimba lucrurile în bine. Așa că uh, sper ca toată lumea să dea dovadă de bun simț. Mulțumesc, uh, doamna Le Pen, acum din partea grupului RF. Debut de votre intervention. Car uh, vous avez dit... Ați spus că problema principală este instabilitatea creată de către mișcările extremiste. Am crezut că vorbeați despre terorism, despre jihadism, dar în realitate mi-am dat seama că vorbeați despre forțele politice care erau în dezacord cu opțiunile dumneavoastră politice. Da, domnul Jadot are o problemă cu raportul nostru privind transparența și am o problemă cu raportul dumneavoastră privind democrația și respectarea acesteia. Trag concluzia că uh, președinția olandeză Uh, consideră că aceia care nu gândesc ca dumneavoastră trebuie să fie incluși în categoria extremiștilor și vreau să știu despre cine este vorba pentru că într adevăr ați găsit dezacorduri privind multe uh, probleme aveți multe probleme fundamentale de tratat criza gigantică a emigranților terorismul uh, spațiul schengen Uh, voința majorită unei majorități a englezilor să părăsească Uniunea Europeană. Cred că toate acestea sunt uh, evenimente pe care va trebui să le gestioneze președinția olandeză și sper să nu faceți la fel, mai, să faceți mai mult decât predecesorii. Uh, nu v-ați referit la situația agriculturii și mai ales despre agricultura din țara mea piața agricolă europeană a devenit extrem de concurențială uh, datorită punerilor oficiale ale parlamentului și comisiei europene în franța cu câteva zile în urmă uh, un agricultor s a sinucis pentru că nu, se, nu mai pot să asigure rentabilitatea fermelor și nu mai pot să trăiască din munca lor iar exploatările plantațiile uh, se confruntă cu astfel de probleme și de aceea am dorit să atrag atenția francezilor și popoarelor europene prin aceste uh, acte. În realitate, Parlamentul, Comisia Uh, sunt responsabile pentru că au modificat filozofia politicii agricole comune și pentru că au făcut din agricultură o piață ca și celelalte. Întrebarea pe care vreau să vă pun este aceea dacă considerați uh, că uh, veți apleca asupra acestei probleme sau să o ignorați sau veți deschide acorduri de liber schimb cu producătorii agricoli, cum ar fi Australia și Noua Zeelandă, ținând seama de faptul că aceste două țări produc carne mai ieftină decât noi și că că aceste uh, acorduri vor ajunge să ucidă creșterea, activitatea de creștere a animalelor din Franța acestea sunt probleme esențiale și acestea fac parte uh, din preocupările diferitelor țări ale Uniunii Europene pentru mai mult decât problemele politice pe care, care vă aparțin, bineînțeles. So, dear colleagues, we have now the problem... Colegi, avem acum o ah, problema pe care uh, toate grupurile politice au pus-o. Uh, acum am terminat timpul alocat, toate grupurile politice au pus întrebări și grupurile politice uh, vor discuta probabil aceste aspecte la nivel intern pentru a găsi diferite soluții. Dau acum cuvântul doamnei ministru pentru 10 minute pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Voi răspunde la observațiile făcute pe trei blocuri. Uh, unul este acela al chestiunilor multilaterale, foarte rapid pentru că s-au discutat deja, apoi bilateral TTIP, CETA uh, și apoi agricultura și în al treilea rând partea legislativă. Ascultând observațiile dumneavoastră, cred că ar trebui să spun că e pe prima oară când noi ne întâlnim. Și problema atât, atât de multe priorități. Dar trebuie să știți că noi suntem foarte ambițioși ca țara liberului schimb și și eu sunt foarte ambițioasă pentru că vreau să uh, realizez un echilibru uh, la nivelul comerțului. Toate aceste probleme trebuie să fie abordate și unii dintre noastre chiar au supus atenției probleme noi care sunt la fel de importante și de aceea v-am spus că vă stăm la dispoziție 24 în 24 de ore. Cum vorbim despre comerț? Suntem deschiși, într-adevăr. Cred că nu ne cunoaștem foarte bine, vreau să spun câteva cuvinte despre acest lucru. Cred că atunci când vorbim despre comerț, despre acordurile comerciale, nu trebuie să ascultăm o singură voce sau un singur grup. Trebuie să îmbrățișăm toate perspectivele diferite și de aceea, de exemplu, eu am vorbit cu economiști cum ar fi Capaldos și uh, evaluarea pe care aceștia au făcut-o în legătură cu acordurile comerciale pentru a vedea care sunt evaluările acestor. Și am ascult, i-am ascultat pe cetățeni, pe ONG-urile și cred că există o adevărată transparență. Nu este vorba numai de a face să produse ceea ce considerați că este uh, bine, ci și incluzând perspectivele altor uh, grupuri. Și acestea sunt rezultatele pe care dorim să le obținem în cadrul președinției noastre. Vreau să vă spun câte ceva despre TISA pentru că mulți dintre dumneavoastră s-au referit la TISA. Voi începe prin a mulțumi Parlamentului și în special raportoarei Vivian Reding pentru că a împreună, dânsa împreună cu noastră a realizat o muncă impresionantă în ceea ce privește uh, amendamentele de compromis Uh, din cadrul acestui spectru politic foarte amplu. Vă mulțumesc pentru munca depusă. În ce privește serviciile publice, bineînțeles că vor fi protejate. TISA nu va cere uh, guvernelor să privatizeze servicii publice și nu va împiedica guvernele să își extindă gama de servicii pe care le oferă uh, populației. De aceea nu este nicio listă, pentru că o listă ar fi limitativă în cadrul TISA nu dorim să fim limitați. Guvernele vor putea să spună ceea ce consideră că uh, uh, sunt serviciile publice și lucrurile se schimbă în timp și de aceea nu dorim să limităm lucrurile la o listă uh, fixă. Și uh, aceste îngrijorări sunt, bineînțeles, legitime, însă cred că aceste îngrijorări sunt satisfăcute prin felul în care se uh, concretizează acordul. Apoi, în ceea ce privește TTIP, aș fi de acord cu observațiile făcute în sensul că, exist, că un acord mai bun este mai bun decât un acord rapid. Și cred că rolul nostru aici la Bruxelles, rolul Comisiei, Consiliului și Parlamentului este de a obține cel mai bun acord posibil pentru cetățenii Europei și asta înseamnă că va trebui să vorbim mai mult. Există multe probleme de discutat, bineînțeles, știți că am avut mai multe negocieri, runde de negocieri și sperăm să, uh, ca acestea să progreseze în următoarele șase uh, luni. Am menționat deja uh, ceva în legătură cu informațiile furnizate cetățenilor. Am spus că este important să susținem toate aceste perspective diferite. Vom continua să promovăm uh, și tot ceea ce s-a spus în legătură cu faptul că trebuie să ne afirmăm punctul de vedere eh, și să punem informațiile la dispoziția eh, cetățenilor și doresc să o susțin pe doamna comisar în acest sens. Apoi, în legătură cu aranjamentele CETA, vă mulțumesc pentru că ați subliniat acest eh, aspect se află în faza de analiză juridică, ca și noastră, consider că este un acord foarte important și vrem, bineînțeles, să vedem progrese rapide. Recunoaștem faptul că în ceea ce privește CETA, dispozițiile privind protecția investițiilor și soluționarea disputelor au fost deja reformate și modernizate într-o într, -o, într -o mare măsură Acum uh, avem în vedere uh, uh, finisarea uh, unor aspecte legate de investiții pentru ca acestea să fie în conformitate cu noile propuneri ale Uniunii în acest, uh, din acest domeniu, așa cum sunt și acelea propuse pentru TTIP, în, consultări, în ceea ce privește consultările cu guvernul canadian, noul guvernul canadian, acestea sunt în curs unul dintre motivele pentru care va dura poate mai mult decât ne-am dorit cu toții s-a datorat faptului că au fost alegeri, o schimbare de guvern și o modificare de perspectivă în Canada și, bineînțeles, noul guvern canadian are nevoie să analizeze problema. Negocierile sunt în curs și vom continua să promovăm uh, uh, realizarea unui acord. În ce privește Japonia, progresele au fost uh, încete uh, și unii dintre dumneavoastră ați menționat acest aspect. Ritmul negocierilor nu trebuie să însemne că uh, vom sacrifica conținutul, ci din potrivă avem în vedere să obținem un acord substanțial cu un nivel satisfăcător de ambiție în toate domeniile, Vreau să mai spun că trebuie să fim realiști aici, pentru că există și TTIP și Japonia a stabilit anumite standarde în negocieri TTIP și acestea vor fi puse pe masa eh, de negociere. Nu sunt sigură că eh, lucrurile s-au simplificat în vreun fel în ceea ce privește negocierile UE cu Japonia. Câteva cuvinte despre Mercosur. Uh, știu că trebuie să am în vedere prioritățile, dar și acest aspect este pe ordinea de zi a comitetului noastră. Nu cred că relațiile noastre cu regiunea din America Latină uh, sunt foarte importante. Regiunea și-a modificat puțin direcția. Există mai multe guverne noi, guvernul brazilian a promovat începutul uh, uh, angajamentelor cu Mercosur și vom face tot ceea ce vom putea pentru ca negocierile să avanseze, bineînțeles fiind sensibil la toate îngrijorările pe care le veți găsi, le veți identifica în, în Consiliu și Vrem să ne avem în vedere toate instrumentele de apărare și de atac. În ceea ce privește uh, EPAS, după cum v-am spus, suntem, susținem aceste acorduri în Africa de Vest pentru Africa de Vest este o oportunitate să își crească volumul de exporturi către UE uh, și să stimuleze investițiile pentru o creștere economică inclusivă și pentru a dezvolta capacitățile de producție. Vom promova și vom stimula discuțiile în curs cu regiunea Africii de Vest pornind de la opoziție, unde țările de jos au fost un uh, intermediar cinstit între UE și anumite regiuni din uh, Africa de Vest. Uh, în ceea ce privește economia de piață, mulți noastre au fost de acord cu ceea ce am spus. Este o prioritate importantă aceasta. Este o prioritate importantă și de asemenea chestiune care va afecta, ne va afecta pe mulți dintre noi. Sunt de acord cu cele spuse și anume că unele dintre estimările legate de locurile de muncă și de felul în care vor fi afectați cetățenii, dar trebuie să ne asigurăm că vom putea să abordăm această chestiune într-un mod responsabil. Asta ține de instrumentele de apărare a comerțului. Vom avea o primă discuție privind uh, statutul economiei de piață uh, în cadrul președinției noastre. Sperăm, vom impulsiona Comisia. Sunt de acord cu multe dintre noastre că această problemă nu va trebui să rămână pe masă prea mult timp. Avem nevoie uh, de dezbateri bine informate în cadrul Consiliului și această dezbatere trebuie să fie să informată prin uh, propunerea comisiei. Comisia va examina o propunere sau și Consiliul va examina o propunere din partea Comisiei într-un spirit constructiv pentru a se ajunge la o poziție comună cât se poate de rapid și uh, vom încuraja Comisia pentru vom impulsiona Comisia să vină cu o propunere cât se poate de repede. Apoi, în ceea ce privește punsul privind o convenție privind transparența, acest lucru s-a menționat și eh, a blocat în noiembrie 2014 în Consiliu, a reșit clar că statele membre au păreri diferite în ceea ce privește conținutul propunerii Comisiei și în calitate de președinție putem doar să notăm faptul că discuțiile din Consiliu au confirmat că nu se putea ajunge la un compromis privind cele două propuneri. Comisia și-a revizuit propunerea inițială privind achizițiile publice, și și-a uh, menționat uh, intenția de a avea în vedere o nouă propunere privind acest dosar, uh, știind care e poziția Consiliului. În calitate de președinție vom examina propunerea în Consiliu, însă este prea devreme să spunem ceva în legătură cu final, rezultatele. În ceea ce privește Convenția privind transparența, președinția explorează la nivel bilateral din nou, alte chestiune pe ordinea de zi și uh, uh, diferențe, speră să elimine diferențele. În prezent nu există un consens privind decizia Consiliului de a semna un acord încă, însă vreau să vă asigur uh, că noi, în calitate de președinție, vom încerca să continuăm să ne ocupăm de această chestiune la nivel bilateral pentru a vedea și dacă președinția următoare o va putea uh, prelua. În ceea ce privește minerale din zone de conflict, Consiliul a examinat propunerea Comisiei în lumina amendamentelor pe care le-ați votat pe 20 mai pe 18 decembrie, Consiliul a mandatat președinția să înceapă negocierile, după cum v-am spus, după cum v-am spus în introducerea mea. Știm că există discuții privind o aprobare voluntară, o abordare voluntară și privind un sistem obligatoriu. Vreau să vă încurajez pe toți să nu vedeți aceste două aspecte ca, ca fiind două abordări care nu se pot armoniza. După cum uh, știți, în țările de jos, întotdeauna avem guverne de coaliție și în cadrul acestor guverne, și eu fac parte din astfel de guvern, reușim să armonizăm cele abordări uh, diferite. Nu numai în acest Parlament, dar și în Consiliu am observat că pentru mulți acest lucru este foarte aproape de uh, sufletul lor și uh, sper să avem uh, șansa să armonizăm cele două propuneri, iar eu voi face tot ce îmi va sta în putință pentru a ajunge acolo uh, și așa cum am spus, nu numai pentru că este o problemă importantă pentru noi, dar și pentru că este o problemă importantă și pentru ei, pentru <clears throat> oamenii care uh, produc uh, părți din uh, iPhone-urile pe care cu toții le folosim. În ceea ce privește regulamentul antitortură, vreau să vă spun că adăugând la cele menționate deja, că știm care sunt lacunele existente între diferitele propuneri, dar avem în vedere și multe oportunități pentru a uh, elimina aceste decalaje. Bineînțeles că e nevoie și de o atitudine de compromis în cadrul dialogului, dar vom face tot ce vom putea pentru a impulsiona și Vom discuta și la nivel bilateral despre cu diferitele părți interesate. Apoi, în ceea ce privește dezbaterea privind Ucraina, un acord de liber schimb amplu și cuprinzător unul dintre evenimentele pe care le-am planificat deja și care va avea loc la mijlocul lunii martie. Voi merge în Ucraina în rolul meu ca ministru al comerțului al țărilor de jos. Voi fi însoțită de o delegație amplă și ne vom axa pe agricultură, pe uh, tehnologia informației și, comunică- și telecomunicație și ne vom întâlni cu societatea civilă, cu comunitatea de afaceri. Acest acord reprezintă oportunitatea pentru Ucraina de a-și moderniza economia, de a-și dezvolta democrația. Democrația uh, uh înseamnă să asculți toate vocile, înseamnă și să se consolideze statul de drept și bineînțeles că susținem puternic acest acord și voi folosi orice ocazie și voi crea chiar și oportunități pentru a discuta despre aceasta. Bineînțeles, chestiunea migrației este una dintre prioritățile cheie din cadrul președinției olandeze. Una dintre modalitățile care va fi folosită și în acest comitet, dar și în comitetul privind dezvoltarea, din care fac parte, se referă la importanța de a veni cu pachete cuprinzătoare pentru țări care se uh, care sunt în afara Europei și care se au de-a face cu această criză, cum ar fi Libanul și Iordania, țările de jos, au promovat faptul că acestea trebuie să facă parte din pachetul de susținere și pachetul de susținere trebuie să includă și chestiuni comerciale și sperăm ca Parlamentul să poată să susțină toate acestea pentru că va trebui să investim într-o creștere economică structurală în Africa, va trebui să investim în consolidarea întărirea țărilor din regiune care uh, acționează pentru a îi susține pe refugiații sirieni și bineînțeles că avem în vedere găsirea unei soluții politice. Apoi, pentru a încheia, am în vedere patru aspecte specifice de care vă voi ocupa foarte pe scurt. Mod, domnul Gaspari, Propunerea actuală este blocată în Consiliu, după cum știți, pentru a face, o face să avanseze. Avem nevoie de o nouă propunere din partea Comisiei. Când va veni aceasta, vom încerca să impulsionăm pe cât vom putea. Și var, asta ține de statutul economiei de piață din China. Avem nevoie din nou o propunere din partea Comisiei privind acest, și acest subiect. S-au pus întrebări privind controlul exporturilor. Eh, vrem ca acest dosar să progreseze de îndată ce Comisia va veni cu o propunere, sperăm cât mai curând. S-a pus o întrebare în legătură cu acordul UE-Maroc. După cum știți, a dat o decizie și va trebui să analizăm cu multă atenție înainte de a face pașii următori agricultura este de asemenea un sector foarte important nu numai pentru Franța sau pentru statele UE, ci și pentru foarte, foarte multe țări din lume. Trebuie să hrănim 9 miliarde de oameni în 2050 și trebuie să ne asigurăm că agricultura nu este numai în interesul marilor filme multilaterale, dar și pentru uh, fermierii de mică amploare și va trebui să realizăm un echilibru între agricultură și alte sectoare. Dar vreau să vă spun că comerțul liber este o mare oportunitate pentru agricultură. Noi suntem al doilea mare exportator agricol din lume. Sper că v-am răspuns la toate întrebările. Da, mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Cred că ați avut, bineînțeles, veți avea ocazia și bilateral și în același timp și în cadrul acestui comitet pentru a discuta. Vă mulțumim foarte mult. Vă urez tot succes. Okay, dear colleagues. Dragi colegi. Ajungem la punctul 6, primul vot. Și ca să ne asigurăm că totul merge cum trebuie, facem un vot de test. Sper că toată lumea are cardul asupra sa. Deschidem testarea acum. Am încheiat votul. 30. Avem numărul de prezenți, numărul de voturi. Da, trecem la punctul 6, așadar. Statele ACP un acord pentru produse ce provin din anumite state. Cine e pentru acest raport? Împotriva? Abțineri se adoptă și rezoluția legislativă se votează electronic. Am deschis votarea. și votarea s-a încheiat. 34 de voturi pentru felicitări. Trecem la punctul 7. Măsuri pentru Tunisia. Avem 52 de amendamente și avem o propunere de compromis. Fără să vreau să influențez rezultatul, vreau să vă spun că amendamentul este acceptat de celelalte instituții. Dacă îl acceptăm, nu vom avea nevoie de dialog tripartit. Sigur că vom supune la vot toate amendamentele. <clears throat> Amendamentele 1 și 2, respingerea propunerii. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. S-a respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 6, cine e pentru, împotrivă, țineri se respinge. 7, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. La 7, așadar, deschidem votul. Votul s-a încheiat. S-a adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotriva, ține, se respinge. 8 pentru, împotriva, obțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, obțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, am deschis votarea, amendamentul 11. Am încheiat votarea. Se respinge 12 și 13 împreună. Cine pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Agri 3, cine pentru, împotriva, Abținări. Verificăm, am deschis votarea. Am încheiat votarea. Respins. 14. Cine pentru? <clears throat> Potrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15 pentru, potrivă, abțineri se acceptă. 16 pentru, împotriva, abțineri. Cred că respins, dar verificăm. Deschis votarea. Închis votarea. Respins. Amendamentul 17 pentru, potrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 19 așadar, am deschis votarea, am încheiat votarea, respins. Agri 6, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva abțineri s-a respins. 24 și 25 împreună pentru împotriva abțineri se respinge. 26 pentru împotriva abțineri respins. 27 pentru împotriva Abținere respins. 28 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 32 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 34 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 31 pentru. Împotriva abțineri, respins. 33 pentru. Verificăm 31. Uh, Verificăm electronic. Cine <laughs> deschidem votul? Închidem votul. E respins. Mandatul 33 pentru potriva abțineri se respinge, 30 pentru, potriva abțineri se respinge, amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri respinge, 35 verificăm, nu, 29 verificăm, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 35 pentru împotriva abțineri se respinge 36 pentru împotriva abțineri respins 37 pentru împotriva abțineri se respinge. 38 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 39 <clears throat> pentru, împotrivă se respinge. 41 pentru, potrivă abțineri se va verifica electronic. Am încheiat votarea. Respins. 40 pentru. Motrivă obținere. se respinge. Amendament de compromis 1 se adoptă. Amendamentul 50 e retras. 42 pentru potrivă abțineri se respinge. 43 pentru, potriva, abțineri. Verificăm electronic, deschidem votul. Am încheiat votarea. Respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri respins. 44 pentru, împotrivă, ă, abținere, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40, verificăm. Deci 45, verificăm, deschidem votul. Am încheiat votarea. Respins. 46 pentru. Potrivă. Abțineri. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 15 pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. Mandamentul 49 pentru împotrivă verificăm. Amendamentul 49 deschis votarea, închis votarea, se respinge la limită 52 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. 52. Am încheiat votarea. Respins. 51 pentru, potriva, abțineri, respins. Vot final, propunerea generală pentru, împotriva, abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm. Și propunerea în versiune modificată. Deschidem votul. Am încheiat votarea. Se adoptă. și să punem la vot uh, decizia legislativă. Încheiat votarea. Adoptat cu 31 de voturi pentru. Felicitări doamnei de Sarnes. Vă rog. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. A fost un vot strâns și complicat în același timp. Sper că acesta să fie confirmat și la plenară. Și vreau să mulțumesc acum tuturor colegilor noștri, pentru că știu că pentru o parte dintre colegi această chestiune a uleiului de măsline a fost o chestiune delicată în țările respective. Vreau să vă reasigur aici, pentru că amendamentul pe care l-am votat cu o mare majoritate prevede că în cazul în care după un an ne dăm seama că ar fi vreo problemă, Comisia ar putea lua măsurile necesare pentru a rectifica dezechilibrele necesare în cazul în care acestea apar. Vreau să vă spun acum că în momentul în care în Tunisia există dificultăți uh, foarte grave, Comisia noastră, iată, dă un mesaj foarte bun. Mesajul este că Uniunea Europeană este alături de Tunisia, este alături de tunisieni și că dorim să dăm dovadă de o solidaritate activă, reală și concretă prin aceste măsuri rapide, în slujba tunisienilor și vreau să vă mulțumesc uh, pentru acest mesaj politic esențial în acest moment. Cum, Madame de Sarnes? Mulțumesc, doamnă de Sarnes. Dann kommen wir zu Punkt uh, Punctul 9 acum. <clears throat> Rezoluția cu privire la Australia și Noua Zeelandă. Amendamentul de compromis 1 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 18, domnul Jado cine pentru, împotrivă, se respinge. <clears throat> Amendament de compromis 2, cine pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis 3 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendament compromis 4 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. amendament 5 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39. Pentru, potrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Verificăm 39. Deschis votul. Votarea s-a încheiat. Respins. 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendament de compromis 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru potriva abțineri se respinge. Amendament de compromis 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotrivă abțineri verificăm. 53 deschis votarea, am încheiat votarea, se adoptă. Gândirea de compromis 8 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 de compromis 9 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendament de compromis 10 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări, Ianic. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri respins. 6 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, potrivă, abțineri. Verificăm a doua parte, deschidem votarea. Încheiem votarea, se adoptă. 11 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis ce pentru împotriva respins, 11 pentru împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. Deschis votul. Am încheiat votul. Respins. Cu 20 de abțineri. 12 pentru abține, se respinge. 3, 2, compromisul 12 pentru împotriva a, se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă și vot electronic pentru întregul text. Mulțumesc! Am închis votarea. 32 de voturi pentru se adoptă. Domnule președinte, dați-mi voie să spun ceva. E foarte cald în această sală. Probabil că nu sunt singura deranjată. Putem lăsa ușa deschisă și putem încerca să aflăm ce se întâmplă. Nu mă simt bine, nu reușesc să mă concentrez pe vot. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Am cerut să se schimbe temperatura. Haideți să deschidem ușile. Good, dann kommen wir zu Punkt 10. Eine. Mai departe, punctul 10. Audierea cu privire la parteneriatul cu Africa de Vest. Un singur vot electronic. Am deschis votarea. Am încheiat votarea. Acceptat, adoptat cu 35 de voturi pentru și am terminat voturile. Trecem la punctul 11. Raportul cu privire la triloguri care sunt în desfășurare. Dragi colegi, cine dorește să părăsească sala, să o facă în tăcere, în liniște. Avem două triloguri în desfășurare. Primul, cum am spus data trecută deja, legislația de combatere a torturii, pe care am discutat-o și mai devreme cu doamna Pluman. <clears throat> și prima discuție a avut loc în decembrie cu președinția luxemburgheză. Atunci am văzut uh, pozițiile diferite <coughs> și am cerut comisiei să găsească sau să propună compromisuri. Sper că vom uh, reuși să ajungem cât mai repede pe calea cea bună. În al doilea rând, mineralele din zone de conflict. Prima ședință de trilog va avea loc de azi într-o săptămână la Strasburg, după ce Consiliul în sfârșit pe 18 decembrie a reușit să aloce un mandat. Și atunci vom începe să negociem, dar nu va fi simplu, pentru că pozițiile sunt foarte diferite. Să cu toate acestea, Comisia a făcut deja niște propuneri în prealabil. Doamna Keller s-a retras din echipa de negociere și a fost înlocuită de doamna Zangentini. Punctul 12. Schimb de păreri cu domnul Vutke, președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China. date fiind uh, discuțiile cu privire la decizia cu privire la acordarea statutului de economie de piață pentru China, e sigur un subiect foarte interesant. Asta și datorită faptului că avem aproximativ 1800 de firme care lucrează în China și care sunt, desigur, uh, ar putea fi afectate de această decizie cu privire la statutul de economie de piață. Deci un schimb de discuție cu Camera de Comerț e interesantă și necesară. Îi dau cuvântul domnului Vutke, apoi domnului Winkler, raportorul nostru permanent. Domnule Vutke, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Lange, vă mulțumesc pentru că mi oferiți această posibilitate. Nu știu dacă pot vorbi 10-15 minute. 10 minute, poate. Da. Voi încerca să respect această limită de timp. Vă mulțumesc încă o dată. În uh, ianuarie anul trecut am fost deja aici și a fost un an foarte interesant uh, din punctul de vedere al evoluțiilor în China în uh, sondajul de încredere pentru mediul de afaceri pe care l-am lansat anul trecut în luna iunie, membrii ne-au arătat că e din ce în ce mai greu, nu doar în ceea ce privește economia chineză, care încetinește mai rapid decât se anticipase, ci, de asemenea, mediul de reglementare nu este neapărat uh, cel mai stimulant cu, cu putință. Companiile europene au reacționat, își uh, restrâng resursele, fac uh, relocalizări și, uh, de asemenea, relocalizări pentru personal și centrele de producție. Dar China este în continuare un loc foarte interesant pentru mediul de afaceri european, pentru investiții și comerț. Perspectivele economice și mediul din ce în ce mai dificil din China se reflectă și în cifrele pentru investiții se vede că investițiile chinezești în Europa sunt în creștere. Datele pe care le am eu arată că investițiile chinezești în Europa sunt de în jur de 20 de miliarde de euro, o creștere de peste 36%, în timp ce investițiile europene în China au scăzut cu 23% până la mai puțin de 10 miliarde. Deci chinezii investesc de două ori mai mult în Europa decât viceversa. Salutăm, bineînțeles, această evoluție pentru cetățenii europeni, însă în același timp ne întrebăm de ce nu putem face mai multe investiții și de ce nu avem cadrul de reglementare necesar și în documentul strategic pe care l-am făcut um, avem 800 uh, de elemente la care considerăm că China poate să facă mai bine pentru a-și deschide economia către mediul de afaceri european. De asemenea, din cauza evoluției de la burse, Piața a crescut foarte mult între iunie 2014 și perioada de după aceea. S-a ajuns uh, la un adevărat uh, vârf în iunie 2015, după care a început să scadă și noi n-am înțeles de ce guvernul chinezesc ar permis piețelor să se dezvolte atât de mult sau chiar a și susținut această dezvoltare, creând tot felul de probleme pe care încă nu le-au rezolvat ulterior. Piața uh, chinezească nu este conectată cu adevărata economie de piață. China a crescut practic uh, cu 10% în ultimii ani și în 2014 uh, s-a ajuns la un vârf, după cum spuneam, după care a existat un adevărat colaps. Au fost nevoie de multe intervenții pentru a lua de pe piața bursieră o serie de active care nu mai puteau rămâne acolo și uh, cerând de asemenea fondurilor de investiții să facă mai multe investiții. Deci situația este foarte volatilă. Am crezut că este stabilă până când uh, bursa a scăzut din nou, anticipând că activele care fusese preluate în august uh, vor fi eliminate din nou, deci că piața nu se va mai descurca bine. Deci volatilitate globală și volatilitate pentru bursele europene. Deci, uh, uh, în Shenzhen și în Shanghai, unde nu exista o legătură de piață directă, acum uh, există adevărate îngrijorări pentru companiile europene. Documentul strategic pe care l-am prezentat noi în luna septembrie era foarte clar. În 2015 am analizat care au fost angajamentele și promisiunile făcute de liderii chinezi în anul anterior, pentru că acest lucru era foarte important. Pentru prima oară, guvernul chinez a venit cu o foaie de parcurs foarte clară și robustă pe care am salutat-o. În septembrie anul trecut am făcut o primă evaluare și acolo am folosit semaforul cu cele trei culori pentru a spune dacă lucrurile merg bine sau nu. Și în studiul cu 150 de cazuri uh, se arată că în 10% din cazuri uh, rezultatele au fost bune, în 17% din cazuri situația era nedeterminată, 20% uh, lucrurile au mers mai degrabă spre mai prost. Ceea ce este păcat, pentru că raportul acesta arată, de fapt, că guvernul chinez uh, a, a utilizat așa numita mână invizibilă a pieței și încearcă să implementeze această politică. În ultimul timp, ce s-a mai întâmplat? Uh, uh, China a fost inclusă în STI-ul din partea femeiului, un lucru simbolic și foarte important pentru acest stat. Banca Centrală fiind principala forță din China a făcut foarte mult pentru a liberaliza conturile, rata dobânzii, flexibilitatea a crescut și așa mai departe. Deci este o adevărată reformă, un efort de reformă care a avut uh, multe beneficii și uh, până la sfârșitul uh, anului remibiul va fi cea de-a treia monedă la nivel global după dolar și euro. Însă este important să vedem și ce înseamnă progresele economiei chinezești pentru piața globală, pentru că ele au adus uh, nesiguranță și volatilitate după felul cum uh, au reacționat uh, piețele, care acum sunt sub cele 3000 de puncte și uh, situația s-ar putea să se înrăutățească și mai mult pe viitor. Celelalte elemente pe care le-am remarcat au fost că Europa și-a luat un angajament față de BEI, uh, chiar săptămâna trecută, ceea ce este un lucru foarte bun. China a, a răspuns într-un fel față de Banca Asiatică de Investiții. Europa a profitat de o ocazie pentru a se uh, implica și mai mult și este bine că uh, acționarii europeni sunt în Consiliul de Conducere a acestei bănci de investiții, pentru că aceasta ne va aduce mai multă siguranță și uh, probabil că și din punctul de vedere al achizițiilor publice, care vor fi mai degrabă la nivel global. Deci, uh, din punct de vedere internațional, este un eveniment pozitiv este un element care este așteptat pentru dezvoltarea infrastructurii în Asia și această bancă cooperează deja cu Banca Europeană de Investiții. Un alt punct important este vorba de drumul maritim care merge din China, fie prin Kazakhstan, Kirghistan sau prin alte părți înspre Europa, așa numitul drum al mătăsii. Este un punct care a fost pe primul loc al priorităților pentru președinție, însă nu are un conținut foarte clar deocamdată. Așteptăm să se întâmple ceva, pentru că uh, de 2 ani de zile nu s-a mai întâmplat nimic și aveam uh, senzația că anunțurile făcute de chinezi practic uh, nu aveau un conținut concret. Același lucru și cu liberalizarea sectorului serviciilor, acordul cu Shanghaiul și așa mai departe. E un lucru de care ne-am dat seama în ultimii ani. China este foarte bună la acțiuni simbolice, dar nu neapărat și la conținut și acest lucru se confirmă. Luna viitoare vom începe un alt studiu de capacitate. Am încheiat și un studiu pe uh, industria siderurgică, a cimentului și pe alte teme Uh, unde oferta depășește uh, cererea de pe piață, în special uh, în ceea ce privește industria siderurgică, știm că consecințele sunt foarte mari pentru Europa. Studiile arată încă din 2009 că avem îngrijorări pe această temă, însă, din păcate, fie nimeni nu citește studiile noastre, fie uh, Uh, autoritățile chinezești au considerat că e mai bine să aibă supraproducție la prețuri foarte mici și că asta nu va afecta pe nimeni. Încă din 22 februarie veți putea avea acces la aceste documente și la îngrijorările noastre pentru că există un flux de capital uh, masiv um, și, prin urmare, moneda chinezească nu va mai fi provocată nici măcar din partea cererii, nu numai din partea ofertei. Deci vor ajunge și mai multe produse pe piața europeană. De asemenea, povara datoriilor pentru economia uh, chineză este foarte mare. Există o creștere de 147% din PIB pentru perioada 2006 și acum s-a ajuns la 240 creșterea a fost foarte accelerată, de incomparabilă cu ce s-a întâmplat în alte economii, însă această datorie trebuie supravegheată cu atenție și cred că este principalul factor care explică încetinirea economică din ultimul timp. Cred că anul 2016 va fi, din păcate, un an al veștilor proaste pentru China din cauza fluxului de capital care pleacă de acolo din cauza a faptului că moneda renminbi nu se poate devalua cu mai, put- mai mult de 5% din cauza tuturor celorlalți factori pe care i-am prezentat și de aceea credem că China ar trebui să aibă o atitudine proactivă pentru a veni cu vești bune. Și care ar putea fi acestea? În primul rând, acordul de investiții pe care UE îl negociază la ora actuală cu Republica Populară Chineză. Este un acord Uh, după cum spuneam, uh, chinezii și-au dublat investițiile în Europa față de noi, deci este interesant și pentru ei, dar și pentru noi în ceea ce privește protecția investițiilor și accesul pe piață. Iată de ce uh, pledăm în favoarea acestui acord și sperăm ca Comisia să ia măsurile necesare în perioada următoare pentru a avea un acord nu doar uh, simbolic, ci un uh, acord plin de conținut care să ne confere un acces pe piață și un acord de investiții care să nu copieze doar acordurile pe care le-am avut în trecut, ci unul cu adevărat nou. Sperăm că acest lucru să se încheie până la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor. Europa, de asemenea, a a făcut progrese în ceea ce privește investițiile. Acum Europa este mai bine văzută decât uh, americanii. Deci există un interes foarte mare din partea chinezilor față de noi. Anul trecut aici, în fața dumneavoastră, mi s-au pus uh, două întrebări esențiale pentru noi. În primul rând, mi s-a cerut să facem uh, un fel de raport anual în ceea ce privește situația comerțului cu China așa cum uh, se face în Statele Unite, pentru a vedea care sunt problemele și cum pot fi rezolvate ele. În al doilea rând, <coughs> mi s-a cerut susținerea pentru acordul de investiții care să crească transparența și care să reducă restricțiile existente la ora actuală. Un ultim comentariu. Probabil că toată lumea aici este interesată, așa cum spunea și domnul președinte, de statutul de economie de piață care se negociază la ora actuală. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al multora, nici China, nici Rusia, nici Vietnamul nu sunt o economie de piață. Deci, um, deși se făcuse o astfel de promisiune încă din 2001. Și cred că problema care nu se reflectă în mass media aici, este că în 2001, când uh, s-a făcut această promisiune de către primul ministru, uh, se dăduse un termen uh, până în 2015 pentru a ajunge la acest statut. Și putem vedea că în ultima vreme pe piața chineză există foarte mulți factori care nu sunt factori de piață veridici și care împiedică uh, dorința de a ajunge la o adevărată economie de piață. Aceasta nu este din vina autorităților actuale. Autoritățile anterioare nu au crezut că sunt necesare cu adevărat reformele. Administrația actuală a venit cu un adevărat plan, vorbind în sfârșit despre importanța factorilor de piață și sper să se țină de cuvânt și să facă reformele necesare pentru ca economia în China să se schimbe și să devină o adevărată economie de piață. Mulțumesc, domnule Winkler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, domnule Wutkem, și pentru acest raport. Bineînțeles, raportul dumneavoastră nu se referă doar la China, ci uh, este interesant să vedem ce se întâmplă și cu alte țări din regiune, unde probabil că vom avea un an al veștilor proaste și a, posibilitățile de a primi vești bune, după cum spuneați, a, se referă la acel acord de investiții pe care credeți că am putea să-l încheiem până la sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Însă am o întrebare pentru dumneavoastră. Care este mesajul din partea dumneavoastră? Pentru că noi avem senzația la Bruxelles că există o interconectare sau chiar condiționalitate între uh, atitudinea noastră față de statutul de economie de piață a Chinei și eventualele progrese care se pot uh, face și voința de a face aceste progrese de partea chineză, dar vreau să vă întreb dacă aveți cu adevărat senzația sau dacă aveți uh, argumente în favoarea acestei percepții pe care o avem noi aici. O a doua întrebare se referă la un alt element pe care l-ați uh, menționat, acea inițiativă Un drum, o centură. Și după cum știți dumneavoastră, China dezbate în mod uh, intensiv cu statele membre și cu Uniunea Europeană. În prezentarea dumneavoastră, punctul imediat următor se referea la supracapacitatea de producție cu care se confruntă economia chineză. Ați menționat uh, industria siderurgică și așa mai departe, dar vreau să vă întreb uh, dacă există vreo legătură între cele două elemente, această supracapacitate de industriei chineze, pe de o parte, și pe de altă parte, uh, voința cu care se merge mai departe pentru această inițiativă One Belt, One Road. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai sunt trei colegi care au dorit să ia cuvântul. Patru, mă scuzați. Ima întâi. Te rog, Ima. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și pentru uh, ceea ce ne-ați spus. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, Vreau să vă întreb dacă autoritățile chineze, dacă um, universitățile, experții, analiștii din China au făcut o adevărată analiză în legătură cu respectarea acordului de acces la OMC din partea Chinei. În al doilea rând, care este situația în legătură cu uh, falsificările? care este realitatea la ora actuală cu această problemă a falsificărilor uh, produselor chinezești și consecințele pe care le are acest uh, fenomen în industria europeană. În al treilea rând, sunt de acord cu dumneavoastră, China nu este o economie de piață, în primul rând pentru că este o economie planificată și asta din start uh, înseamnă că nu este o economie care este supusă forțelor pieții. Însă, să ne imaginăm uh, că uh, China ar avea acest statut de economie de piață. Cum s-ar calcula aici problema dumpingului? Pentru că aceasta este principala problemă. Nu știu dacă uh, s-au făcut analize pentru a vedea dacă se poate ajunge la o metodologie care să țină cont de eventuala concurență neloială. Mulțumesc! There was some time lost. Yeah. Ah, eh, eh, Da, n-am înțeles eh, prima întrebare atunci, am să o repet. China și-a luat niște angajamente, așa cum ați spus și dumneavoastră, știm și noi că pentru a intra în OMC și-a luat niște angajamente. Așa că vreau să vă întreb dacă s-au făcut studii din partea autorităților chineze sau din partea specialiștilor, analiștilor chinezi, din partea universităților chineze pentru a vedea dacă acest acord și obligațiile care îi reveneau în urma acestui acord au fost respectate sau nu. Jude. Thanks very much. Mulțumim. Vă mulțum, mulțumesc domnului Vodke pentru uh, prezentarea atât de uh, clară a situației și toți aceia care am citit ceea ce se scrie în ziare ne-am dat seama că nu este vorba de o situație prea sănătoasă în ce privește economia globală. Am o întrebare rapidă. Ați spus că o rază de lumină ar fi acest tratat de investiții. Uh, ați ajuns la un acord privind uh, uh, viitorul tratatului de investiții. Comisarul, comisarul a spus că după aceasta un acord viitor va include un nivel înalt de protecție pentru investitori în ceea ce privește investițiile acestora. În, în, în, e vorba des, și despre includerea unui mecanism ACF și un tratat de investiții Știm de asemenea că uh, s-a spus că afacerile UE s-au lovit de o interferență politică în China. Avem puține informații legate de faptul că comerțul electronic a folosit vreodată această clauză uh, în așa cum se prevede în acordurile bilaterale. Uh, fiecare stat membru are astăzi un uh, acord de investiții bilateral cu China. Există baze de date și din um, și în nicio situație nu a fost uh, inclusă, implicată UE. E vorba de o uh, răspuns al uh, guvernului chinez în acest scenariu există vreo diferență în ceea ce privește afacerile din China dacă ICS s-ar include într-un acord bilateral sau întreaga situație este mai dificilă din punct de vedere eh, politic? M-ar interesa să știu punctul noastră de vedere. Mulțumesc, majoritatea observațiilor mele au fost uh, acoperite de către colegi. Mă interesează uh, cum funcționează afacerile UE în China, care este punctul uh, dumneavoastră de vedere în ceea privind statutul de economie de piață. Dacă China va fi eliminată de pe sunt Uh, sunt gata să anticipeze care vor fi reacțiile de retaliere ale uh, Chinei, uh, ce toate acestea vor fi generate prin OMC sau cum vor apărea aceste reacții, vor fi niște sancțiuni bilaterale dacă ne puteți spune cum va fi reacția la afacerile UE. Bun. Comisia, doriți să mai adăugați ceva? Nu? Sau? Ba da. Vă rog. Mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să spun că Camera de Comerț a Uniunii Europene este un partener important pentru Comisia important Eh, europeană și pentru Digi Comerț eh, a făcut foarte mult în transmiterea de informații către Comisie pentru un eh, document de poziție și știm, pentru a ști ce se întâmplă în practică în legătură cu companiile noastre în China și pentru a înțelege mai bine natura problemelor care se confruntă și pentru că atunci când discutăm cu omologii din China să știm cum să abordăm uh, problemele uh, pentru companiile care fac afaceri în China Uh, documentul prezentat uh, de domnul Burke a fost foarte, Burke a fost foarte interesant. Uh, Uh, pentru că și guvernul chinez a făcut promisiuni de reformare a economiei și acestea nu sunt neapărat necesare pentru economia chineză, ci pentru uh, companiile UE. De aceea susținem documentul și considerăm că este un încurajator și este în interesul tuturor să exercităm presiunea asupra Chinei să nu abandoneze și să continue să abordeze chestiunile pe care le avem, cum ar fi supracapacitatea și transparența. Vă mulțumesc! Domnul Vutche. Mulțumesc. La ă, chestiunea statutului economiei de piață investițiilor protecția acestora în toate discuțiile pe care le am avut cu interlocutorii din china ă, nu am ajuns la discuții de genul dacă nu ne dați statutul de economie de piață vom reacționa și noi în primul rând au pornit de la premisa că economia de piață există, uh, acest lucru a început din 2001 și uh, ei doresc să facă tot ce pot pentru a obține acest statut. În afară de acordul de investiții, ar dori să uh, se facă un pas înainte pentru protejarea intereselor de afaceri chineze în Uniunea Europeană cel puțin în ceea ce am discutat eu, nu am văzut niciodată o legătură și nu au spus că dacă noi nu le acordăm statutul de economie de piață, eh, nu se va ajunge la acordul de investiții. În ceea ce privește o centură, un drum, dar există chestiunea asupra capacității. Aceasta a fost semnalată de către demnitarii chinezi, un viceministru, care a spus că întreaga schemă are în vedere să Uh, ușureze să, uh, să elimine problema oțelului. În ceea ce privește supracapacitatea, are un asemenea volum încât uh, nu poate avea un impact asupra supracapacității care merge în Kirgistan, Kazakhstan și în alte țări unde își exportă produsele. Volumul este atât de mare pentru a face o diferență acolo. În afară de acestea, cele respective nu doresc foarte mult ca aceste uh, produse să fie folosite pentru altceva decât pentru a-și construi gări și așa mai departe. O centură, un drum este o chestiune politică, nu are să proiecte și conținut. Uh, așteptăm acest lucru. Supracapacitatea, există un studiu, acesta poate fi reglementat prin uh, schimbând și sistemul fiscal și așa mai departe. Am făcut nouă investigații în, pentru energia solară, produsele chimice și uh, uh, mă bucur că am putut face un schimb de uh, puncte de vedere. În ceea ce privește studiile făcute de către autoritățile chineze, da, există astfel de studii și acelea pe care le-am văzut sunt în regulă, au îndeplinit toate criteriile OMC potrivit studiilor și avem vreo 400 de pagini pentru a ă, aduce argumente contrarii, însă tragedia este că schimbările se produc foarte greu S-au făcut investigații cu niște ani în urmă și am întrebat cât pierd afacerile noastre din, cauz, din această cauză, care sunt cifrele care eh, eh, țin de lipsa accesului la piață eh, pentru a vedea dacă se pierd foarte multe locuri de muncă aici din cauza lipsei de acces la piața chineză. În ceea ce privește contrafacerea, S-a ajuns de la foarte rău la și mai rău. Este în continuare o chestiune uh, și uh, caracterul contrafăcut reprezintă un uh, procent înalt. Acestea vin din Hong Kong. Problema nu este numai aceea de uh, faptul că au în vedere uh, Uniunea Europeană. 95% din toate situațiile, din instanțele chineze există o încălcare și toate acestea subminează progresul Chinei. Și companiile mari se protejează într-o mare măsură și victimele sunt uh, companiile chineze în acest și implementarea este încă o problemă, în ceea ce nu, nu știm care sunt marjele de dumping, pentru că nu este o economie de piață. Cred că Comisia poate da mai, un răspuns mai bun aici, însă dacă ne uităm la importuri din uh, țările care au o economie de piață, nu e mult de calculat. Piețe cum ar fi China și care nu sunt economie de piață, după cum am spus, uh, China nu vrea să se facă astfel de comparații cu alte țări care nu au economie de piață. Sper că am reușit să... Poate că profesioniștii vor putea da un răspuns în ceea ce privește calcularea, ă, calculele. În ceea ce privește acordul de investiții, e foarte ciudat. Cu toții l-am cerut, dar nu-l folosim. Dacă am fi mai siguri avândul, dar așa cum s-a spus, a fost irelevant pentru afacerile noastre în China. Aceasta înseamnă că companiile se tem de o retaliere și uh, se, uh, știu o serie întreagă de țări și de companii care au avut în vedere acest lucru și anume să acționeze în instanță agențiile guvernamentale, însă au renunțat din, motiv, din simplu motiv că nu doresc să fie uh, aibă repercusiuni pe piață. Cred că companiile mari pot să soluționeze această problemă, avem acces la factorii decizionali și putem să ne apărăm interesele. În ce privește companiile petroliere rusești, acestea au dus în instanțe împotriva chinezilor și s-au ajuns la anumite cifre la Moscova. Însă companiile medii și mici nu au posibilitatea de a se proteja. Uh, acestea țin de studii uh, științifice, dar cred că am fi într-o situație mai bună dacă am avea un sistem uh, unde să ne adresăm și să nu fim complet, complet lipsiți de apărare. Și apoi Uh, în ceea ce privește retalierea, dacă nu obțin statutul de economie de piață, nu se află pe ordinea de zi a coșilor de la Beijing, poate pentru că nu facem parte din aceasta, în sensul că exportăm în China și mulți, de dumneavoastră, mulți dintre noi sunt uh, victime ale situațiilor de dumping chinezesc. Și partenerii noștri care țin de Business Europe se îngrijorează mai mult de importurile, de exporturile uh, chinezești în Uniunea Europeană. Și există o serie întreagă de asocieri care țin de supracapacitate, în zone de supracapacitate, care sunt foarte îngrijorate de situație. Dacă China se va răzbuna, nu știu. Uh, ei trebuie să meargă la Geneva, să acționeze în justiție. Dacă vor pedepsi țările, da, au făcut-o. De exemplu, Norvegia a avut astfel de probleme în ultimii ani, dar cred că China se confruntă cu un an prost în 2016. Au nu știu ce se va întâmpla dacă, lista, dacă China va mai adăuga și alte probleme pe lista problemelor uh, negative. Uh, sunt totuși optimist. Mulțumim, domnule Vutke. Ca de obicei, ați făcut o prezentare foarte interesantă. Vă mulțumim foarte mult. So, dear colleagues. Dragi colegi, coordonatori, vom începe imediat reuniunea coordonatorilor. Aceasta înseamnă că toți ceilalți uh, trebuie să plece din uh, sală, probabil și asta foarte repede.